Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind diesmal in einem riesengroßen Raum, weil wir immer... Uh... Bună dimineața, dragi colegi. Ne întâlnim astăzi într-o sală foarte mare, pentru că am avut întotdeauna foarte mulți participanți și uh, am avut insuficiente scaune. De această dată cred că nu va mai exista această problemă și că toată lumea va găsi un uh, scaun pe care să se așeze. Vă rog, vă rog să vă puneți căștile dacă doriți să mă ascultați. Există interpretare, spune doamna președinte. Așadar, spuneam că astăzi cred că nu suntem prea numeroși din cauza faptului că două grupuri au zile de studii în afara Bruselului. Verzii sunt la Lin și PPE-ul Uh, este la Madeira, în Portugalia, cel puțin o mare parte a PP-ului. Personalitățile cele mai importante ale PP-ului însă se află aici, spune doamna președinte. Coordonatorul PPE, din partea PPE, uh, a cerut scuze că nu poate participa însă la această reuniune pentru că este bolnav. În ciuda tuturor acestor lucruri, ne vom uh, începe lucrările. Ați primit proiectul de ordine de zi. Cred că pot considera că nu există obiecții la acest proiect uh, de ordine de jur, așadar, de ordine de zi, deci este adoptat. În al doilea rând, procesele verbale ale reuniunilor din 9 și 23 septembrie dacă până la sfârșitul reuniunii nu primesc nicio obiecție, le voi considera adoptate. Schon bei Tagesordnungspunkt 3. Um... Ähm, Punctul 3, uh, comunicarea ale președintelui. Nu am multe lucruri să vă spun. Am totuși ceva de spus. Un lucru. Reuniunea de ieri cu delegația Parlamentului polonez. Cum știți, am, am uh, urat bun venit aici unui uh, mare grup de deputați polonezi, membri ai uh, Comisiilor pentru Afaceri Europene și am fost surprinsă pentru că n-am mai avut uh, niciodată o experiență similară cu reprezentanții altui Parlament Național. Așadar, în acest uh, stadiu al discuției privind reforma politicilor și a perspectivelor financiare, uh, se constată ma- marele interes manifestat de membrii unui Parlament Național. Am discutat timp de o oră și jumătate și mulți colegi polonezi au luat cuvântul și bineînțeles că uh, și au exprimat uh, dorințele și ideile și am uh, mi s-a părut uh, o reuniune de succes, au existat și europarlamentari care au luat parte la această reuniune și cred că astfel de întâlniri sunt mai fructuoase decât acele întâlniri, acele reuniuni în care uh, sunt invitați reprezentanți din toate parlamentele naționale în același timp. Cred că e mai util să ne întâlnim cu fiecare parlament național în parte. Ceea ce s-a constatat a fost că există abordări diferite, fie că e vorba de nivelul de uh, fie că e vorba de nivelul guvernamental, fie că e vorba de nivelul parlamentar și cred că această reuniune a fost foarte fructuoasă și că parlamentarii naționali prezenți au uh, avut și aceeași, împărtășesc acest sentiment. În ce privește coordonatorii, ce privește coordonatorii, uh, ne-am, uh, am fost destul de, de flexibil și acum avem uh, datele și planul de activitate, sunt disponibile pentru toți. În ce privește calendarul anului 2011, am încercat, în măsura în care este posibil, să evităm să evităm suprapunerile. Însă, de două ori se, se produce o, o astfel de suprapunere cu Comisia CRIS. Am uh, vorbit uh, cu președintele Comisiei CRIS și mi s-a spus asta e situația, nu avem ce să facem, pentru că și Comisia CRIS Comisia pentru Criza Economică trebuie să țină seama de reuniunile Comisiei Econ, de asemenea și de reuniunile Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar noi uh, trebuie să ținem cont de reuniunile Comisiei de Buget și de Control Bugetar și de asemenea uh, ale uh, Comisiei CRIS. Avem cu toții nevoie așadar de săli, de interpretare. Prin urmare, am uh, făcut maxim ce se putea face. Vrem să evităm să ne întâlnim uh, joi după amiaza și de asemenea vrem să încercăm să evităm uh, acele întâlniri limitate la doar o oră și jumătate care se organizează la Strasburg. Pentru că vrem să avem discuții de trei ore, trei ore și jumătate. Pentru că o oră și jumătate e prea scurt uh, dacă toți colegii vor să, foarte mulți colegi vor să ia cuvântul. Așadar, nu constat niciun fel de proteste violente față de ce am spus, așa că pot să presupun că acest plan de lucru uh, pentru 2011 vă este pe plac. Am trimis o scrisoare președintelui uh, conferin, uh, conferinței uh, președinților de comisii din Parlamentul European pentru a-i spune că pentru moment nu luăm în calcul delegații, dar că ne rezervăm dreptul să cerem o autorizație ad hoc. Însă, la nivelul coordonatorilor, am căzut de acord asupra faptului că, pentru moment, un voiaj, o delegație, așadar, nu ar aduce niciun fel de valoare adăugată. M-am uh, întâlnit m am întâlnit cu colegii înainte de ultima reuniune și am scris tuturor președinților de comisii pentru a le spune că dorim să cooperăm cu ei și că ne interesează avizele pe care Comisia le-ar putea redacta, dar în funcție de calendarul nostru. Dacă se primesc rezoluții sau avize la sfârșitul lunii martie, asta va fi prea târziu. Eu am cerut ca am cerut ca aceste avize să fie prezentate în luna ianuarie a anului viitor. Dacă nu, colegii care aparțin de altă comisie nu vor putea participa la discuție, la discuția pe care o vom avea și nu vor putea apăra avizele emise de o altă comisie. La conferința președinților de comisii am spus că în comisia noastră vom primi rapoartele privind uh, progresele de activitate făcute în cealaltă comisii și la fel și ei vor fi informați în legătură cu ce facem noi, ca toată lumea să fie la curent. Așadar, acestea au fost comunicările președintelui. Acum trecem la punctul 4. Ultima dată începusem prin a analiza conceptul de valoare adăugată europeană am ascultat opinia comisiei, punctele de vedere ale comisiei și am considerat că aceste puncte de vedere sunt foarte interesante și importante. Salvador Gariga a prezentat un document de reflexie și pe această bază vom avea discuția noastră după care Salvador Gariga va redacta un document de lucru care va fi tradus în toate limbile și care poate fi înțeles de către majoritate. După aceea mai există un alt document de lucru care ține cont de toate contribuțiile. Acest document de lucru va fi pe internet, pe site-ul internet și toți cei interesați vor putea să îl consulte. Au existat foarte multe cereri de luarea cuvântului data trecută și, din păcate, nu toată lumea a reușit să ia cuvântul din lipsă de timp. Așadar, am o listă a celor care n-au putut să se exprime și pe care am anunțat că în acest stadiu și pentru toată durata viitoare a funcționării Comisiei vom schimba metodal de lucru. Nu vreau să se mai întâmple ce s-a întâmplat în trecut și anume grupurile să se exprime în funcție de importanța și de ponderea lor. Eu aș vrea, din potrivă, să avem o discuție foarte largă și foarte amplă și coordonatorii, aș vrea ca aceștia să să țină cont de faptul că unii dintre colegii lor sunt specializați în anumite chestiuni și coordonatorii să intervină exact la fel ca orice alt uh, membru. Așadar, pe subiecte speciale, coordonatorii ar putea să spună pe un anumit subiect, purtătorul nostru de cuvânt va fi domnul sau doamna X și uh, vom uh, face în așa fel încât uh, cât mai mulți colegi să participe la discuție, pentru că cei 50 de membri ai acestei comisii vin la reuniuni, dar mai există și foarte mulți colegi care au calitatea de suplant și care ar merita să participe la uh, discuții și dacă ai 100 de oameni care participă la discuții, trebuie adaptată metoda de lucru. Vă rog să nu urmați exemplul meu, care vorbesc prea mult întotdeauna. Vă rog să vă limitați intervențiile Uh, din punct de vedere al timpului. Der Debatte ähm, vom letzten Mal gehen. Da Așadar, vom relua dezbaterea întreruptă data trecută și, în mod normal, Danuta Hubner ar fi fost prima care ar fi trebuit să ia cuvântul. Volte. Dar Danuta Hubner și-a trimis prezentarea prin scris, în scris pentru că știa că nu se poate participa la această reuniune pentru că este la Madeira în Portugalia, la, este la Madeira la, în delegație și nu poate lua cuvântul astăzi. Estelle de Lange, la fel, în aceeași situație. Dann habe ich Edas Galia Sabal. Die ist aber da und die darf jetzt zum europäischen äh, Mehrwert reden. Așadar, cine este aici și cine vrea să ia cuvântul să se pronunțe privind plus valoarea europeană? Mulțumesc, doamna președinte. Iată că va trebui să ne exprimăm în mod foarte succint. E păcat pentru că data trecută au fost foarte mulți deputați care au cerut să ia cuvântul și care nu au uh, să ia cuvântul și nu au avut ocazia să-și prezinte ideile în așa fel încât acestea să fie reluate într-un viitor document care să reflecteze Uh, să oglindească poziția comisiei noastre. E bine, data trecută au existat foarte multe intervenții pe marginea acestui concept și anume valoarea adăugată europeană. Documentul prezintă în uh, versiunea sa actuală idei interesante, însă ceea ce mă îngrijorează este tonul sau abordarea, care mie nu mi se pară uh, corecte, pentru că aveam senzația că în acest document e ca și cum am încercat să ne justificăm să încercăm să justificăm existența Uniunii Europene și nu cred că acesta este tonul pe care vrem noi să-l imprimăm acestei discuții. Eu cred că Europa și-a demonstrat deja în mod clar uh, faptul că este, uh, are o existență întemeiată și deci nu cred că trebuie să dezbatem pe acest punct. Uh, Însă ceea ce mi se pare logic este să studiem valoarea adăugată a politicilor noastre. Însă asta nu e ceva nou. Când în Europa se decide în o, o politică, dar chiar și la nivel local, la nivel regional sau la nivel național, se ia o decizie asupra unei politici, e bine, este evident că aceasta trebuie să fie explicată, să se explice care este valoarea sa adăugată. și cred că cel mai interesant ar fi să ne îndreptăm privirea către viitor, viitorul Uniunii Europene, care sunt politicile pe care vrem să le organizăm, să le instaurăm. Și printre aceste politici, care sunt cele care se pot desfășura la nivel european și care sunt cele care se vor putea bucura de uh, finanțare europeană. Ceea ce ne dorim este să fim mai eficienți, să nu risipim uh, fondurile. Iar valoarea aceasta adăugată la nivel european nu poate fi întotdeauna măsurată, uh, însă este o valoare deosebit de importantă. Așa spune și documentul. E adevărat că din punct de vedere cantitativ e greu de ajuns la o cifră. Uh, ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut în Europa război. Este evident că pentru Uniunea Europeană valoarea aceasta, și anume pacea, a fost o valoare esențială. Ceea ce vreau să spun este că nivelul de, de, la care se iau deciziile trebuie să fie nivelul cel mai adecvat. Ori, Acum trebuie să vedem, în funcție de politicile pe care le vom avea, care vor fi aceste niveluri de luare de decizie cele mai adecvate. Și dacă ne referim din punct de vedere al bugetului european la valoarea adăugată a uh, politicilor sale, așa cum spuneam înainte, acest lucru s-a întâmplat deja în trecut. Și poate că putem să studiem încă o dată acest lucru, cu intenția nu de a justifica politicile europene, ci de a le îmbunătăți, de a evalua ceea ce am făcut bine și cum putem îmbunătăți și mai mult politicile noastre. Mie mi se pare evident că avizele pe care, pe care le-ați primit până în prezent, toate avizele care au fost elaborate în uh, cadrul codeciziei, au fost un pas înainte, au prezentat o valoare adăugată clară. În orice caz, politica de coeziune nu a a avut această analiză și anume să se știe cine ce a primit. A fost un fel de acord între țările mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate pentru a ajunge la o formă de distribuire a fondurilor. Apoi, politica agricolă comună este un exemplu clar de valoare adăugată. Este evident că politica agricolă comună va, uh, are importanță atât la nivel individual pentru fiecare stat membru, dar și la nivel european, pe ansamblu. În acest caz, politica agricolă comună, una pentru 27 de state membre, este mult mai logică și mai rentabilă decât 27 de politici agricole diferite. În plus de aceasta, nu cred că există prea mulți oameni care să se opună unui buget european, unei coordonări la nivel european. Spre exemplu, ajutorul pentru dezvoltare este de asemenea o temă care a fost foarte interesantă. Am plecat de la o situație în care nu aveam suficiente venituri, în care în fonduri uh, de alocat pentru aceste politici, dar aceasta s-a îmbunătăit pe parcurs și se mai poate încă îmbunătăi pe viitor. Uh, e adevărat că acum discutăm uh, foarte mult despre politica externă comună și vedem că atât din partea cetățenilor cât și din partea statelor membre a existat o solicitare și anume să existe o punere în comun a resurselor în așa fel încât pe viitor să avem o adevărată politică externă comună. Și cred că noi trebuie să continuăm în această direcție și să găsim alte noi politici asemănătoare. Avem nevoie de un slogan, de o deviză. O, această deviză ar putea fi o Europa durabilă. Însă nu durabilă doar din punct de vedere al mediului înconjurător, ci și o Europa care să fie durabilă din punct de vedere economic, din punct de vedere social, uh, și din punct de vedere al protecției mediului. Și aici putem evalua care sunt politicile pe care le putem desfășura în Uniunea Europeană și care să fie finanțate, nu doar uh, finanțat, coordonate la nivel european. Apoi ajungem la guvernanța economică. Spre exemplu, în ceea ce privește infrastructurile în domeniul energetic, în domeniul transportului, în domeniul cercetării, inovării, uh, toate acestea sunt incluse în strategia UE 2020, care am fost dezbătută îndelung. Există această parte de solidaritate, de politică de incluziune sau lupta împotriva uh, poluării, deci o Europa durabilă din punct de vedere al protecției mediului, politica externă. Iată teme pe care le dezbatem în momentul de față, dar va trebui să le dezbatem pe viitor cu obiectivul următor și anume să vedem ceea ce am făcut deja și mai ales ceea ce trebuie să facă pe viitor Uniunea Europeană. Și cred că trebuie să vedem care sunt politicile care vor depinde de Uniunea Europeană atât la nivel politic cât și la nivel uh, bugetar. Cred că asta trebuie să facem noi în comisia noastră. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit... Mulțumesc! Continuăm cu doamna Balden. Jag kommer nu kanske att blanda lite grann dessa två. Mulțumesc. Aș avea două observații și aș vrea să mă refer la ambele documente pe care le discutăm. În primul se vorbește despre valoarea adăugată europeană și, după părerea mea, este foarte dificil să analizăm acest subiect din punct de vedere cantitativ, să facem o evaluare a lucrurilor care merită făcute din punct de vedere economic sau politic sau social sau ecologic. E foarte dificil să se facă o astfel de evaluare cantitativă. De exemplu, dacă ne gândim la politica agricolă comună, sigur că este nevoie de fonduri, este nevoie de alimente, însă E greu să facem o evaluare a factorilor ce influențează o politică agricolă comună, cum ar fi poluarea aerului, poluarea apei, tratarea, fiepurarea apelor. Toți acest, acești factori nu sunt măsurabili. Apoi legat de buget. Cred că este o abordare greșită în Europa să mergem întâi pe urma viselor noastre și apoi să găsim o metodă de a finanța aceste vise. După părerea mea, abordarea ar trebui să fie următoarea. Ar trebui să pornim de la resursele puține pe care le avem și cu suficientă maturitate să acceptăm faptul că visele sunt una și realitatea e altceva. Resursele de care dispunem sunt limitate. Trebuie să recunoaștem și să acceptăm faptul că nu putem extinde bugetul atât de mult încât să finanțăm toate dorințele și visele pe care le avem. Sigur că trebuie să avem mare grijă cu cheltuielile bugetare și acele resurse pe care le avem trebuie folosite cu un maxim de eficiență, adică să obținem mai multe rezultate cu mai puține resurse. Aceasta e o provocare majoră. Cum spuneam, dispunem de resurse limitate și avem multe provocări de depășit și multe lucruri de făcut. De aceea trebuie să avem o mai mare eficiență în folosirea resurselor. Să folosim toate mijloacele pe care le avem pentru a crea această valoare adăugată. Și un ultim comentariu. Trebuie să ne propunem niște ținte de atins ca să vedem cum ne măsurăm progresele Mulțumesc, spune doamna președintă. Ultimul vorbitor de pe lista de data trecută. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l spunem și cred că ar trebui să continuăm această discuție și pe viitor, este că nu trebuie să uităm două lucruri cu privire la bugetul Uniunii Europene. În primul rând că e un buget public, cu resurse publice și se respectă aceleași principii ca în cazul bugetelor naționale. Apoi, când vorbim despre sporința eficienței, trebuie să știm exact ce dorim să realizăm și care sunt mijloacele de care dispunem și, de asemenea, să știm ce ar fi acceptabil pentru contribuabil din punct de vedere al cheltuirii bugetului. De aceea, atunci când vorbim despre aspecte legate de valoarea adăugată, discuția pe care am început-o data trecută, această valoare adăugată europeană, sunt două lucruri pe care nu ar trebui să le uităm. În primul rând, că nu ne putem aștepta ca bugetul european, cu dimensiunea sa actuală, și anume 1% din PIB-ul statelor membre, aproximativ, nu ne putem aștepta ca acest buget să rezolve toate problemele care se așteaptă să fie rezolvate de către Uniunea Europeană. Fie trebuie să modificăm, să modificăm nivelul ambițiilor politice și să susținem aceste ambiții cu resursele respective, fie să, să, să reducem acest nivel. Cred că nu putem să aplicăm la nesfârșit ideea de a face mai mult cu resurse mai puține. Sigur că în orice buget s-ar putea spori eficiența într-o oarecare măsură, dar, pe de altă parte, dacă analizăm concret uh, dimensiunea bugetului european, uh, nu putem să finanțăm noi politici doar aplicând principiul eficienței resurselor. Dacă dorim să ne propunem obiective politice suplimentare la nivel european, trebuie să ne gândim la resurse, inclusiv resurse bugetare, necesare pentru a realiza acest lucru. În al doilea rând, bugetul european diferă de bugetele naționale în sensul că poate să aibă puncte de complementaritate cu acestea din urmă. Asta înseamnă că putem încerca să aducem un plus de valoare atunci când coordonăm uh, bugetul european cu bugetele naționale. Am discutat inclusiv la comisia aceasta de mai multe ori și am spus că activitatea noastră este strâns legată de activitatea parlamentelor naționale. Și parlamentele naționale folosesc aceeași abordare post-criză spre, uh, și post-2013. Ar trebui să ne întrebăm ce se poate face și ar fi mai bine să se facă la nivel european și ce ar fi mai bine să se realizeze la nivel național. Și cred că aici, în aceasta rezidă valoarea adăugată a Uniunii Europene și a bugetului european, astfel încât să nu prelungim discuția și să nu o extindem la subiecte care nu sunt eficiente din acest punct de vedere. Încă mai trebuie să facem anumite lucruri. S-au pus în discuție întrebări foarte interesante și s-au exprimat puncte de vedere foarte interesante. Însă, dacă dorim să continuăm activitatea la această comisie, trebuie să găsim un răspuns, și anume cum putem susține ambițiile politice cu resurse europene ce putem face să sporim eficiența în acest sens și cum se poate face o armonizare cu resursele naționale, să vedem care sunt proiectele care pur și simplu nu se pot realiza la nivel național. O altă problemă Aș vrea să mă refer și eu și la al doilea document, cel referitor la strategia 2020, pentru a fi mai scurt. Cred că acest document aduce niște întrebări foarte pertinente pe care trebuie să le discutăm. Unele au răspunsuri evidente, însă la altele, diferitele grupuri politice sau diferiții deputați ai Parlamentului European ar putea da răspunsuri diferite. Însă, în principal, când vorbim despre UE 2020, trebuie să ne referim la buget. În primul rând, e clar că nu putem restructura întregul buget. Nu putem începe o nouă viață 2000, după 2013, ceea ce înseamnă că toate politicile care au existat până acum ar putea fi ameliorate, poate revizuite, însă nu putem uh, lega total bugetul actual de obiectivele 2020 și asta pentru că Așa cum se spune în document, această strategie nu acoperă toate activitățile din Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim care sunt resursele ce trebuie alocate pe anumite priorități și cum putem defini mai bine obiectivele prioritare și ce resurse putem cheltui pentru îndeplinirea acestor obiective. Și iarăși revine coordonarea cu, problema coordonării cu politicile naționale. Nu putem încheia discuția uh, cu, doar cu cele șapte inițiative cheie, pentru că, după părerea mea, ambițiile în, uh, din strategia 2020 merg mai departe de inițiativele cheie. Trebuie să avem o privire de ansamblu atunci când ne gândim la bugetul european și când vorbim despre aceste priorități. Și cred că trebuie să sporim nivelul nostru de ambiție și să vedem cum putem echilibra bugetul între prioritățile din strategia 2020 și cum ne putem totuși lăsa un spațiu de manevră pentru perioada următoare. Pentru că dacă analizăm cadrul financiar actual, vedem că problema principală este faptul că se este cea legată de epuizarea um, resurselor, pentru că au apărut elemente noi în legătură cu cadrul financiar multianual. Dacă ne gândim la o mai mare flexibilitate a bugetului european, trebuie în același timp să stabilim obiective mai clare care să fie și îndeplinite. Vorbesc pe plan general pentru că și întrebările puse în acest document sunt generale, însă cred că trebuie să mergem mai în profunzime și să discutăm mai mult, să vedem în ce măsură și în ce mod obiectivele din strategia 2020 trebuie și pot fi reflectate în bugetul european și cum ar putea contribui și bugetele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, ultima parte a intervenției dumneavoastră trebuie plasată la capitolul eficacitate pentru că v-ați revenit la valoarea adăugată și la strategia 2020, însă și prima parte era importantă și sper că reprezentanții Consiliului v-au ascultat cu atenție, pentru că a spune că există noi sarcini și noi politici înseamnă că acestea trebuie să fie și susținute cu o finanțare corespunzătoare. Și aici trebuie să ne îndreptăm spre Consiliu, pentru că ei inventează noi sarcini, noi uh, politici, nu noi. Așadar, pentru moment ar fi vorba de trei intervenții, doamna Azen, domnul Portaș și Alexander Alvaro mai întâi. Așadar, așadar Alvaro, Andreasen și Portaș și după aceea vom asculta o, un rezumat, o sinteză făcută de raportor. Alexander Alvaro, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Deja colegii mei au spus foarte multe lucruri uh, pe plan general, așadar uh, cred că nu mai trebuie prelungită foarte mult la discuția. Însă trebuie insistat asupra faptului că uh, bugetul european, deși foarte multe state o spun acest lucru, nu este decât un instrument de cofinanțare al proiectelor naționale sau de interes național. Așadar, în ce privește valoarea adăugată, sunt de acord cu domnul Calfin în ce privește uh, raportul cu bugetele naționale, relația cu bugetele naționale. În anumite domenii există cooperare și atunci când apar proiecte interesante, ele trebuie uh, făcute. Dar asta depinde și de prioritățile pe care și le-au stabilit bugetele naționale dacă este cazul sau nu, asta e altă discuție. E vorba de o dimensiune transversală care este cea a bugetului european. E vorba să vezi cum uh, se implementează aceste dimensiuni și de aceea mi s-a părut interesantă intervenția comisarului. Interesant este așadar care este unghiul de atac și care e dimensiunea care va fi dată de, din bugetul european. Important pentru valoarea adăugată europeană este să știi cum să funcționezi mai bine, cum să te organizezi mai bine. Asta e ideea politicii europene. Uh, acolo să intervină acolo unde uh, se termină intervenția statelor membre și în felul acesta să facă ca uh, totalul să fie mai mult decât suma componentelor. Astfel dă sens uh, intervenția de la nivel european. De exemplu, în ce privește cercetarea și dezvoltarea, este vorba de crearea unor centre de excelență care ar putea să ofere cercetătorilor noștri o șansă de a coopera mai bine în ce privește studiul uh, pe domeniul de mediu, de exemplu. Așadar, a, aici se creează o dimensiune europeană și o valoare adăugată europeană și trebuie reflectată în bugetul european. Și Comisia va trebui să discute într-o zi despre noile priorități. Strategia 2020 nu este Uh, Sfântul Graal, uh, pentru că dacă o transformăm în așa ceva, atunci o să aibă aceeași soartă ca și strategia de la Lisabona. Iar uh, negocierile bugetare au creat noi priorități, obiectivele au fost definite, dar nu, s-a spus nu vă atingeți de fondurile pentru agricultură sau de fondurile regionale, pentru că diverse regiuni au intervenit, alții au apărat programele de cercetare. Așadar, uh, nu putem pur și simplu să conservăm ceea ce există, trebuie făcute și lucruri mai, uh, alte lucruri, lucruri noi. Consiliul va întreba mea, dar cum veți face aceste lucruri? Cred că bugetul uh, trebuie să rămână structurat așa cum este el structurat și dacă se schimbă prioritățile noastre, atunci trebuie văzut cum se poate reacționa uh, cu mai multă flexibilitate, pentru a avea mai multă flexibilitate. am senzația că cei care nu fac parte din comisia noastră, care sunt de la comisia CRIS sau de la comisia buget, consideră că Uniunea poate să facă datorii, să se împrumute și că există Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și că s-ar putea finanța niște cheltuieli uh, prin intermediul unei, unei proceduri de îndatorare nu putem să adăugăm uh, datoriile Uniunii Europene uh, la datoriile deja existente ale statelor membre. La începutul anilor 80 s-ar fi putut spune, eventual, puteți face datorii la nivel european. Astăzi însă se pune întrebarea cum să ieșim din această situație de îndatorare și ar trebui încercat să obținem credite de la FMI. Deci trebuie evitat uh, o astfel de situație. Trebuie evitată o astfel de situație. Dacă vrem să creăm sinergii, dacă vrem ca bugetul Uniunii Europene să rezulte, să aibă rezultat într-o creștere a valorii adăugate europene, atunci trebuie să evităm uh, un astfel de scenariu și, să, uh, și o astfel de idolatrizare. Unii colegi uh, din comisiile specializate cer să se păstreze ceea ce există. Eu, în conversațiile pe care le-am cu reprezentanții statelor membre, uh, constat că se dorește păstrarea unor aspecte diferite de la stat la stat, pentru că fiecare stat are interese diferite și consideră că sunt anumite aspecte ale bugetului european uh, care sunt importante. Dar există diferențe. Doamna Andreea Semen. Mulțumesc. Acest document este un document de reflexie și nu mai mult de atât. Și nici nu o să fie mai mult, pentru că ratăm un element fundamental al acestei analize și anume evaluarea la jumătatea termenului. Până când vom avea această evaluare, nu vom putea face prea multe. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că Uh, mă îndoiesc în legătură cu sarcina efectivă a acestei comisii. Ce, cu ce trebuie să facă această comisie? Pentru că sunt și în Comisia de Buget și noi acolo discutăm bugetul pe 2011 și discutăm despre o taxă europeană asupra uh, resurselor proprii noi și discutăm și care va fi situația după 2013 aici. Deci văd un conflict între ce se întâmplă la Comisia de Buget pe de-o parte și la ce se întâmplă aici și aș vrea ca uh, sarcinile acestei comisii să fie mai bine definite. Celălalt lucru pe care aș vrea să-l spun este că pentru a determina valoarea adăugată trebuie să uh, examinăm trecutul și să vedem care a fost uh, eficiența bugetului în ultimii câțiva ani. Am spus deja că modul în care planificăm bugetul nu pare să fie foarte eficient și în fiecare an ne trezim că trebuie să facem o serie de transferuri ca să putem folosi banii folosiți în uh, diverse linii bugetare. Uh, deci trebuie să examinăm această problemă și să decidem unde putem găsi resurse fără să trebuiască să ne gândim la o taxă la nivel european. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun este că este dificil să crezi că putem să ne facem o idee clară în legătură cu valoarea adăugată pe care o putem da statelor membre. Pentru că până la urmă valoarea adăugată este a statelor membre și dacă nu vorbim cu acestea, dacă nu discutăm cu parlamentele naționale care sunt cele chemate să aprobe bugetele, atunci nu, nu e bine. Susțin ideea domnului Calvert că ar trebui să avem o linie de comunicare mai bună cu parlamentele naționale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ah, spune președinte Miguel. Por uh, eh, algumas reflexões a partir... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă propun câteva idei. Și plec de la ideile colegei noastre, care tocmai s-a exprimat. Și anume, trebuie să ne pregătim să avem un cadru financiar cu resurse mai puține. Prima dificultate a acestei ipoteze de lucru este faptul că tratatele au sporit numărul de competențe specifice europene, iar în cadrul bugetului european ne confruntăm acum cu aceeași problemă cu care se confruntă parlamentele naționale în momentul în care discută cu autoritățile regionale. Deci un transfer de competențe, însă, care nu este însoțit cu un transfer și de Uh, resurse. Apoi, mai există și un alt obstacol și acesta este de natură culturală. Instituțiile publice um, și instituțiile europene, de fapt, sunt instituții publice. În momentul în care acestea nu au fonduri, au acea tradiție de a legifera. Și anume, mai multe legi, deși mai puține venituri. Se compensează prin legislație, prin birocrație, ceea ce nu se rezolvă prin fonduri, prin resurse. Și această idee care este extrem de inteligentă și eu cunosc foarte bine eurocrația, de fapt este o idee foarte proastă și am avut deja dovezi clare în acest sens. Cea de-a treia dificultate. Dacă încerci să faci o omletă fără să, să strici ouăle, atunci uh, lucrurile se complică. Asta înseamnă că noi trebuie să ne hotărâm, să vedem care sunt domeniile în care ne dorim mai puțină Europa. Aici nu hotărâm unde va fi mai multă Europa, ci va trebui să hotărâm unde vom avea mai puțină Europa. Și mă uit la colegii mei și mă întreb dacă aceștia sunt gata să aibă o astfel de dezbatere. Și dacă sunteți de acord, atunci v-aș propune câteva idei în acest sens. Mă gândesc, spre exemplu, că Europa nu are o politică industrială ci are 14 mici programe de tip industrial în bugetul său. Atunci eu aș spune în felul următor. Relația dintre costul și beneficii acestor 14 mici programe uh, industriale, e bine, această uh, rată este o rată negativă. Și punem capăt acestor 14 programe sau mai bine să încercăm să dotăm Uniunea Europeană de o anumită capacitate de reacție în domeniul politicii industriale. Cum putem lansa un astfel de, o astfel de dezbatere? Pot să vă mai dau încă un exemplu. Strategia pieței interne pentru a uniformiza produsele alimentare, pentru a armoniza produsele alimentare și asta în numele sănătății publice. Dar știm că acest lucru, bineînțeles, pune probleme. Cum vom uh, favoriza supraviețuirea piețelor locale sau a produselor alimentare locale, regionale, care și-au specificitatea. Am putea să discutăm despre asta și am putea spune că în acest caz e nevoie de mai puțină Europa tocmai pentru a susține și pentru a apăra diferențele culturale în cadrul pieței unice. Oare suntem gata la nivelul Parlamentului să avem o astfel de dezbatere? Eu sunt gata. Eu unul sunt pregătit. Și apoi, un alt exemplu. Una din marile probleme ale Uniunii Europene uh, pe care o vom constata și pe viitor este problema divergenței enorme, care se întărește de altfel din cauza crizei, divergenței între țările cu buget excedentar și cele cu buget deficitar. E vorba aici de balanța comercială. De altfel aici intervin și dificultățile monedei euro. Nu știu cum vor rezult... se poate rezolva această problemă. Dacă vă uitați la exemplu Californiei. California este pur și simplu în stare de faliment. Dacă vă uitați la Grecia, Grecia e o țară extraordinară. Noi știm că Statele Unite au un buget federal de 20% din PIB, deci compensează oarecum. Deci, noi am putea, în concluzie, să ajungem în 2020 cu un buget care să reprezinte 2% din uh, PIB-ul fiecărui stat membru? Sau mai degrabă ar trebui să ajungem în 2020 la o Europa mai puțin prezentă în anumite domenii? Mulțumesc, spune doamna președinte. Și acum doamna Kinga Gonci. Mulțumesc. Mulțumesc. Având în vedere că nu mai avem foarte mult timp, cred că trebuie să avansăm cu această discuție. Sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să ne întoarcem la problemele fundamentale, la problemele de bază, înainte de a discuta despre aspecte specifice legate de politici. Trebuie să vedem uh, cum au contribuit resursele europene și folosirea lor la criză și cum pot depăși statele membre criza. Dacă înțelegem mai clar toate aspectele implicate, vom ști care trebuie să fie contribuția Europei pe viitor, mai mare sau mai mică. Putem presupune că peste câțiva ani criza va fi fost depășită și că vom reveni la creștere economică atunci va trebui cu adevărat să ne punem întrebarea dacă dorim o Europa mai influentă și dacă va fi util acest lucru pentru noi din punctul de vedere al sporirii competitivității pe piața globală. Deja au apărut probleme mari legate de competitivitatea europeană și ar fi cazul să stimulăm din nou această creștere a competitivității, indiferent dacă Europa are o influență mai mare sau mai mică pe viitor. Aceasta, acesta este subiectul esențial în orice discuție pe care o purtăm. Dacă alegem să avem o, o Europa mai influentă și dacă alocăm din ce în ce mai multe resurse la nivel european, atunci, inevitabil, ajungem la această discuție între Comisie, Parlament și Consiliu și de câte, ori, de câte ori vorbim despre resurse noi, se va vorbi despre eficiență. Cred că trebuie să dăm un răspuns nou la această întrebare, pe bază de consens. Și apoi ne, ne vom putea întreba cum putem gestiona economia folosindu-ne de resursele pe care le avem și cum putem genera resurse suplimentare. De câte ori vorbim da, despre o Europa mai mult sau mai puțin influență, influentă, până la urmă apare inevitabil întrebarea, problema eficienței. Sunt convinsă că nu ar fi cazul să continuăm tăierile de buget și nu va fi cazul să urmărim uh, iarăși, iarăși eficiența sporită. Trebuie să păstrăm legătura cu Parlamentele Naționale, să ne coordonăm strategiile, pentru că există cu siguranță o ineficiență în acest domeniu cauzată de lipsa de coordonare. Discuția cu membrii Parlamentului polonez a arătat foarte clar acest lucru. Bine, spune doamna președintă. Am parcurs lista celor care doreau să intervină. Salvador, ai acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția astăzi în dezbatere și care merg în aceeași direcție, nici nu putea să fie altfel, uh, cu cea pe care am avut-o cu ocazia ultimei ședințe a noastră în Strasbourg. Bineînțeles, am avut atunci o problemă, având în vedere greva generală din Franța și faptul că uh, acest lucru ne-a complicat lucrurile, uh, faptul că grupurile politice aveau o ședință în afara orașului Bruxelles. Sperăm că următoarea ședință a Comisiei noastre sure nu o să se mai confrunte cu astfel de circumstanțe și că toată lumea va putea să fie prezent și să participe la dezbatere. Însă, Ceea ce este important este să subliniem calitatea intervențiilor de astăzi, a contribuțiilor de astăzi. Contribuții care, bineînțeles, vor fi integrate în documentul uh, pe care îl voi redacta și împreună cu secretariatul în ceea ce privește valoarea adăugată europeană. Noastră știți deja că aceste prime ședințe uh, au drept scop organizarea, prezentarea unui document de reflexie, care este doar o cale de a lansa dezbaterea și care nu are acest document de uh, lucru, nu, a, nu are decât uh, drept scop decât integrarea noilor idei și sugestii din partea dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți experții în materie de uh, buget. Apoi, în ceea ce privește întâlnirile precum cea de astăzi, e bine, aș spune că ideile fundamentale, uh, chiar și cele care sunt foarte inovatoare, spre exemplu, uh, uh, cele care au fost prezentate la ultima ședință din Strasbourg, și anume, întrebarea este câtă Europa ne dorim? E adevărat că în uh, toți acești ani uh, în care am avut o politică bugetară, în care am avut perspective financiare, ne-au dus încetul cu încetul către ideea că trebuie să aprofundăm construcția europeană și să facem din bugetul comunitar uh, un buget mult mai ambițios, mult mai eficient. De aceea, Comisia Europeană lansează de fiecare dată noi programe comunitare, noi angajamente la nivel european, pentru care de multe ori uh, nu exista și sprijin bugetar suficient. Asta este problema principală cu care ne-am confruntat în trecut, în momentul în care analizăm lucrurile. Acum, dacă ne uităm la perspectivele financiare actuale, vedem că de multe ori ne aflăm în aceeași situație. Programe comunitare ambițioase, care în principiu trebuie să genereze valoare adăugată europeană foarte ridicată, dar care nu se bucură de sprijin financiar suficient și că singura modalitate de a găsi finanțare europeană este să faci asta prin transferuri. Transferuri de la o linie bugetară la alta. Și de multe ori uh, anumite linii bugetare, bineînțeles, uh, nu mai au fonduri suficiente pentru a-și atinge propriile obiective. Iată deci o primă dezbatere pe care trebuie să o avem. Și concluziile și deciziile trebuie luate, în sensul că ne dorim o Europa mai amplă sau mai puțin amplă? Această Europa trebuie să fie finanțată cu noi resurse financiare sau nu? Care este rolul Comisiei Europene? Cum ar putea să reorganizeze, să reanalizeze în profunzime toate programele comunitare care sunt acum lansate, dar care nu au sprijin financiar suficient? Și dacă unele dintre ele, dintre aceste programe, nu au o masă critică sub, suficient de importantă, așa cum spunea colega Hubner în contribuția sa, dacă nu au o masă critică suficientă pentru a avea un impact real uh, în cadrul politicilor comunitare, dacă e nevoie de o concentrare, de o regrupare a anumitor programe, dacă e nevoie de o creștere a resurselor financiare, dacă, spre exemplu, există un conflict între uh, Comisia pentru Bugete Uh, acolo unde există un raportor pe tema resurselor proprii pentru Uniunea Europeană și uh, reprezentanții din uh, comisia noastră SURE, domnul Jean-Luc Dean, care este raportor pe această temă în cadrul acestei dezbateri de resurse europene proprii, e bine, trebuie să vedem cum putem integra acest lucru în perspectivele financiare pe viitor. Apoi, dimensiunea bugetului comunitar. Care este dimensiunea optimă? Colegul Portas spunea că ar trebui să fim undeva între 1 și 2% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. Întrebarea este, putem utiliza această cifră drept cifră de referință pentru a avea resurse proprii pe viitor care să poată fi utilizate de bugetul comunitar? De ce nu putem deocamdată să facem acest lucru? Pentru că asta este realitatea. În momentul de față, statele membre nu se află într-o situație politică și financiară uh, potrivită pentru a putea opera astfel de schimbări. Apoi, S-a spus că da, ar putea să mergem uh, la o sumă mai ridicată pentru a avea cifra optimă în ceea ce privește bugetul comunitar. Însă eu sunt de părere că e adevărat că bugetul comunitar trebuie să fie sporit. Însă mai există și abordarea rezonabilă și realistă și anume să ținem seama de realitatea înconjurătoare și să nu ne gândim că pe viitor vom avea o modificare substanțială a bugetului european pentru că statele membre sunt cele care vor trebui să pună mai mulți bani pe masă. Și nu pot să fac asta. Asta este dezbaterea în ziua de astăzi. Astea sunt discuțiile la Consiliu. La Consiliu toată lumea întreabă cu cât mai puțin să contribuie la uh, bugetul comunitar. Deci vedeți că aici există o discrepanță destul de mare între ceea ce noi, parlamentarii europeni, spunem și ceea ce uh, statele noastre membre și bugetele naționale sunt capabile să uh, pună pe masa de discuție. Și iată că ajungem, deci, în final la dezbaterea referitoare la resursele proprii. Și așa cum am spus încă de la bun început, nu ne dorim să fie obiectivul principal al propunerii uh, politice pe care o va face Comisia noastră SURE față de uh, perspectivele financiare, însă e adevărat că va fi o parte importantă din propunerea pe care o vom redacta. Pentru că, da, într-adevăr, dacă ne dorim să avem mai multă Europa, dacă ne dorim să menținem un nivel de cheltuieli dacă știm în același timp că acum, în momentul de față, statele membre nu pot să facă față unor sporiri uh, importante ale bugetului european, e bine, trebuie să vedem cum putem găsi resurse proprii, suplimentare. Da, s-a vorbit despre un impozit comunitar, uh, așa cum spunea colegul Alvaro, însă nu știu dacă nu ar merita oare să aprofundăm acest concept uh, acest concept de valoare adăugată europeană. Bugetul european are o valoare în sine, uh, nu numai din cauza uh, celor 25% din fondurile structurale sau 80% din uh, fondurile de coeziune, nu. Bugetul comunitar își are propriile obiective pe care trebuie să le îndeplinească și asta uh, ca un supliment față de bugetele naționale. Deci există această complementaritate, deși are o finalitate proprie. Deci, valoarea adăugată europeană continuă să fie un instrument variabil uh, care încearcă să definească eficiența anumitor programe comunitare ci continuă să fie un instrument potrivit pentru a vedea care sunt politicile europene ce trebuie continuate la nivel european și care trebuie să treacă la nivel național sau care din politicile de la nivel național trebuie să treacă la nivel european și să fie finanțate la bugetul comunitar. Și după cum vedeți, în final nu e vorba de un instrument teoretic, așa cum spunea uh, la Strasbourg reprezentantul Comisiei, ci este și un instrument foarte practic. Și în momentul în care acesta va fi aplicat, e clar că vor exista divergențe de opinii, pentru că în final interpretarea pe care o putem avea față de o valoare adăugată este în fond o interpretare politică. Trebuie să vedem prin aceste politici cum fixăm obiectivele clare ale Uniunii Europene. Și putem să luăm două exemple, politica de coeziune sau politica agricolă comună, așa cum spunea colega noastră. Acestea, întrebarea este, generează valoarea adăugată europeană? Da. Dacă Uh, această valoare există, o putem oare să o uh, cuantificăm prin măsuri tradiționale, de metode tradiționale de măsurare? Nu putem face acest lucru, dar este clar că politica agricolă comună uh, poate fi uh, considerată ca fiind o politică ce prezintă o valoare adăugată economică clară, uh, o valoare adăugată europeană clară. Și asta se poate vedea prin nivelul de dezvoltare al agriculturii în Uniunea Europeană. Există o valoare uh, adăugată europeană distinctă, spre exemplu în ceea ce privește politica de coeziune, dar acest element este un element fundamental pentru cetățeni. Politica de coeziune este evident că aduce o valoare adăugată europeană, nu neapărat prin redistribuirea fondurilor, ci prin modul în care se transferă resurse în statele membre care sunt ulterior utilizate pentru a crea bunăstare. Și vedeți că prin acest instrument putem ajunge la interpretări foarte diferite. Și asta a fost spus deja la ședința precedentă. Și acum, ajung la uh, contribuția înscrisă a colegei noastre da, uh, Hubner, în care se referă la necesitatea de a face anumite analize în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, dar o analiză ex ante, înainte de a lansa anumite politici. Și aici figurează o serie întreagă de definiții, ce anume ar trebui să însemne acest concept de valoare adăugată europeană. și sunt observații interesante și mare parte dintre ele le voi prelua în documentul pe care vi-l voi prezenta ulterior. Vă mulțumesc pentru atenție, uh, doamna președinte, și sper să ajungem în ședința, pentru, ședința coordonatorilor, să trecem de aceasta a doua etapă de prezentare a documentului de lucru. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Aș dori să amintesc faptul că aceste contribuții vor reprezenta baza și a documentului pe care îl voi redacta și vă voi face propunerea asupra care dumneavoastră va trebui să vă pronunțați ulterior. A fost o discuție extrem de utilă, de fructuoasă și vom ajunge să redactăm un prim document într-adevăr important. Nu putem să avansăm în discuțiile noastre de referitor la perspectivele financiare dacă nu reușim mai întâi să definim acest concept de valoare adăugată europeană. Nu numai să-l definim, ci să-l și aplicăm. Este prima fază a strategiei noastre de lucru și iată că acum putem să trecem la următoarea fază. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, in der Tat. Da, mulțumesc foarte mult. De fapt, a fost o dezbatere foarte interesantă și bogată în ce privește uh, valoarea europeană adăugată și cred că în urma acestea raportorul va putea pregăti un document de lucru care să poată fi supus atenției tuturor. Trecem acum la punctul 5 al ordinei de zi, adică partea a doua, implicațiile strategiei UE 2020 asupra cadrului financiar multianual după 2013. Uh, trebuie să vedem cum se poate ajunge la atingerea acestor obiective asupra cărora deja s-a realizat un consens. Comisia a propus o strategie Consiliului, Consiliul a aprobat-o și Parlamentul a adoptat de asemenea o rezoluție pozitivă. Așadar, există uh, o înțelegere în această privință. Cum vom fi așadar capabili din punct de vedere structural, să ținem cont de acest lucru în activitatea noastră și, încă o dată, Salvador a prezentat un document de reflexie care servește drept uh, bază de discuție și, ca și la punctul precedent, după sfârșitul dezbaterii, ținându-se cont de toate intervențiile, vom uh, stabili, vom decide un document de lucru. Îi salut pe cei doi reprezentanți ai Comisiei, directorul general Jean-Jean și uh, domnul director Lene. Bine ați venit, domnilor! După ce veți fi ascultat uh, prezentarea uh, documentului de reflexie făcută de către raportor. Probabil veți dori să adăugați și noastră câteva uh, cuvinte și câteva reflexii, așadar o să vă dau cuvântul după raportor. Salvador, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vom aborda a doua etapă a problemei orizontale, cu alte cuvinte, prezentarea strategiei 2020. Din punct de vedere al uh, perspectivelor financiare, doresc să le reamintesc tuturor colegilor că obiectivul fundamental aici este să avem perspective financiare după anul 2013, cadrul financiar multianual de după 2013. 13 și mm, după discuția pe care am avut-o data trecută, foarte sincer vă spun că uh, faptul că vom putea avea un nou cadru multi, financiar multianual după 2013 este deja un mare succes, pentru că s-au manifestat niște divergențe de opinii extrem, extrem de puternice și Asta ar fi uh, dus la faptul că un acord pe viitoarele perspective financiare ar fi fost foarte greu de atins. Totuși, acest lucru s-a întâmplat. Uniunea nu riscă să se afunde și mai mult în criza economică și financiară și este probabil ca în 2011 și 2012 va trebui să ținem cont de aceste lucruri în momentul în care vom pune la punct acordurile financiare și economice care ne vor duce la un nou cadru financiar multianual. Cadrul de negociere va fi foarte complicat și, cum spuneam și înainte, există state membre care au început să-și pună anumite întrebări. Așadar, cadrul financiar multianual va fi uh, marcat de o contribuție în termeni absoluți o contribuție națională, ceea ce nu e neapărat un semnal bun. Spuneam că avem un acord interinstituțional la nivel politic privind strategia UE 2020. Consiliul și Comisia și-au exprimat pozițiile, Parlamentul în, în general și-a exprimat poziția am căzut de acord asupra strategiei UE 2020 și după cum vedeți pe pagina a doua a acestui document de reflexie există o analiză uh, a eco- situației economice și financiare din Uniunea Europeană. Comisia a propus trei scenarii posibile pentru perioada 2013-2020 este, există o variantă în care se recuperează pierderea de creștere economică datorată crizei din 2008. Mai este un alt scenariu prin care creșterea va fi lentă și nu vom reuși să recuperăm și vom avea un nivel de șomaj și mai mare, o rată a șomajului și mai mare și o creștere foarte lentă și asta ne va duce la probleme structurale. Și mai există și un scenariu mai pesimist, uh, scenariul decenului pierdut, în conform căruia s-ar pierde foarte mulți ani de creștere economică și atunci am, uh, ne-am aflat într-o situație disperată și vom rămâne în urmă foarte mult la nivel global de punct de vedere al dezvoltării economice și de aceea Comisia a lansat strategia UE 2020 pentru ca Europa să își revină la tendința de creștere economică. Acesta este un lucru inteligent, sustenabil și o strategie inteligentă, sustenabilă și inclusivă. Parlamentul European susține această idee ca o continuare naturală și să sperăm și de succes a strategiei de la Lisabona acest Parlament a analizat strategia cu mare grijă și a analizat și cauzele eșecului ei. Cu toții ne aducem aminte de acest lucru și eh, știm că problema a fost lipsa unei legături clare între obiectivele prezentate de strategia Lisabona și resursele alocate. Așadar, în viitoarele perspective financiare vom avea Uh, în fața noastră o provocare și anume de a pune la oaltă obiectivele politice și resursele financiare. Așadar, provocarea va fi să implementăm toate aceste strategii pe care le adoptăm în cele trei instituții. E foarte clar că viitoarele perspective financiare vor fi structurate și legate strâns de strategia UE 2020. Asta înseamnă că trebuie să ne adaptăm cheltuielile noului uh, set de priorități stabilit prin această strategie și va trebui să avem un plan privind cadrul financiar multianual, perspectivele financiare multianuale legat și bazat pe strategia UE 2020 și să ne asigurăm că și Comisia va avea o abordare similară. Atunci când uh, se analizează această primă propunere a UE 2020, strategia UE 2020 și apoi uh, o compar cu programul multianual. Dacă vă uitați la pagina 5, sunt niște cifre oficiale care ne-au fost trimise de către Comisie. Sidonia Visca a examinat aceste cifre. Există o serie întreagă de politici uh, principale și acolo sunt listate și uh, implicațiile bugetare și pot exista niște surprize dacă te uiți la cifre. Uh, cu alte cuvinte, există o politică care ia 86%, alta doar 67% și o altă politică nu ia decât 25% din bugetul pentru acea categorie aparte. Într-un caz e vorba doar de 10% din cheltuielile totale alocate acelei categorii, care se uh, alocă acestei politici principale. Asta înseamnă că atunci când uh, examinăm strategia UE 2020, examinăm de fapt șapte politici principale, flagship policies spune uh, vorbitorul în engleză, pentru că nu există un echivalent exact în spaniolă, și totalul acestor politici principale, flagship policies, ar fi 43% din alocări. Și atunci, uh, unde sunt cheltuielile așa numite pierdute? Unde se duc uh, aceste 40, cele 57%? Există politici, uh, cum ar fi politica agricolă comună și așa mai departe. Ce ne spune, de fapt, acest grafic, acest tabel? Cred că e foarte ilustrativ, e foarte clar și cred că e și o bună bază de a începe discuția. Ce înseamnă este că astăzi noi de fapt nu putem cuantifica cheltuielile bugetare conform strategiei UE 2020 fără să ne uităm și la uh, zonele mai largi, domeniile mai largi de, uh, de cheltuire a fondurilor comunitare. Și mă folosesc de această ocazie pentru a mă adresa reprezentanților Comisiei. Haideți să vorbim despre aceste politici principale, flagship policies. Când vorbim despre aceste politici, uh, vorbim de fapt despre un fel de instrument comunitar, uh, de un instrument de cheltuire bugetar. Uh, e vorba de o continuare a ceea ce s-a făcut în cadrul strategiei de la Lisabona? Se schimbă modul în care definim anumite lucruri? Dar până la urmă, deși schimbăm definiția, același, acel lucru rămâne la fel? Sau poate că este un mod prin care ai determina pe membrii Parlamentului să cadă de acord asupra unui lucru, schimbându-i denumirea. Deci încercăm uh, să vopsim frumos uh, același vechi lucru și să-l facem să arate mai bine și să îl prezentăm într-o lumină mai pozitivă. Dar formularea politicilor principale, ideea unei creșteri uh, inteligente, sustenabile și uh, inclusive, nu mi se pare că există și o politică bugetară în spatele acestei idei și asta înseamnă că destinul ei va fi să dea greș. Noi, ca membri ai Parlamentului, trebuie să fim uh, total angajați pe obținerea unei strategii care să fie, unui cadru care să fie bazat pe strategia UE 2020. Ce avem acum Uh, nu e suficient. Principalele politici nu sunt definite clar, nu avem niște angajamente uh, uh, bugetare clare. Politica de coeziune și politica agricolă comună ar trebui să fie incluse în acest complex. Există o propunere vagă a Consiliului în care se spune un angajament foarte vag al Consiliului în care se spune că politica agricolă comună și politica de coeziune ar trebui să susțină strategia uh, Însă asta nu este suficient pentru că strategia UE 2020 nu are nevoie să fie susținută. Aceste politici trebuie să fie integrate în ea. Deci, ca să facem referință la comunicarea privind politica agricolă comună, se spune acolo, politica agricolă comună ar trebui să contribuie la îndeplinirea strategiei UE 2020 prin combaterea schimbărilor climatice, combaterea problemelor uh, de, legate de siguranța uh, securitatea alimentară, însă pac e mai mult de atât. Este unul dintre principalii pilone politicii europene și această politică europeană ar trebui să fie integrată, inclusă în cheltuielile bugetare prevăzute pentru strategia UE 2020 și același lucru ar trebui să se întâmple și cu politica de coeziune. Toată lumea spune că politi- eh, coeziunea politică, socială, economică și teritorială sunt eh, extrem de importante pentru Uniunea Europeană. Păi asta ar trebui să se vadă și în strategia 2020, să se reflecte acest lucru și în strategia UE 2020. Putem fi de acord că această politică de coeziune trebuie adaptată și făcută mai eficientă, poate ar trebui să redefinim unele dintre obiective, astfel încât să putem eh, adapta scopurile la mijloacele existente. Dar, încă o dată, e nevoie de niște propuneri concrete ale Comisiei privind modul în care putem integra politica de coeziune și uh, cheltuielile, cheltuielile bugetare. Parlamentul a primit un mandat uh, să ofere o politică de coeziune puternică și care să fie susținută cu finanțare adecvată. Așadar, Asta avem de gând să facem și asta va fi baza propunerii noastre. Aș vrea să vă aflu opiniile, să văd ce întrebări și comentarii aveți. Mulți oameni eh, pe care am eh, ascultat, mulți dintre cei care au vorbit s-au referit la poziția Comisiei și eu aș fi la fel de interesat să aflu ce crede Comisia despre această chestiune. Trebuie să ne gândim la problemele politice pe care le poate crea uh, cadrul financiar multianual de după 2013. Și încă o dată, trebuie să existe o legătură clară între politicile principale, flagship policies, care la rândul lor trebuie să fie mai bine definite. Avem nevoie de angajamente clare în ce privește finanțarea acestor politici, dar de asemenea ar trebui să vedem o legătură între aceste politici principale și Uh, uh, vechile perspective financiare, uh, cheltuielile care, bugetare care s-au făcut deja. Aș fi foarte curios să aflu opiniile noastre în legătură cu acest subiect. Poate că nu, depășim puțin area de competență a acestei comisii, dar, pe de altă parte, în ce privește aceste politici principale, s-ar putea da dovadă de mai multă flexibilitate. Aș vrea să aflu de la comisie dacă se vor putea include pacul sau politica de coeziune în lista politicilor principale. Apoi, categoria 4, relații externe. Asta e o, o problemă reală. Dacă ne uităm la bugetul pentru politicile principale pentru 2011, numai 10% din politicile externe din banii pentru politicile externe sunt incluși acolo. Și ce se întâmplă atunci cu restul de 90%? Cum o să fie cheltuiți acei bani? Înseamnă asta că acțiunea externă e mai puțin importantă din perspectiva strategiei UE 2020, e văzută ca mai puțin importantă, ar trebui să menținem uh, finanțarea pentru acțiunea externă? Trebuie să ne gândim la importanța care se acordă, pe care o acordăm fiecarei politici în parte. Mai este o altă problemă și deloc uh, nesemnificativă și anume cum uh, ne poziționăm față de bugetul administrativ Asta este una dintre dezbaterile cheie uh, care au loc în Comisia de Buget și asta așa s-a întâmplat de multă vreme, de ani de zile. Uh, ce o să facem cu bugetul administrativ așadar? Ar trebui să mergem spre eficiență, transparență, să examinăm diferite tipuri și categorii de cheltuieli Din nou, aș fi în favoarea ideii de a plasa toate cheltuielile administrative sub o singură categorie bugetară. Apoi, începește stabilirea priorităților, priorităților politice. Asta evident că e o sarcină politică. Oamenii politici trebuie să analizeze punctele pro și contra ale fiecarei politici și să decidă unde uh, trebuie crescute alocările bugetare pentru uh, viitorul cadru financiar multianual acolo unde există dovezi că de la nivel european se poate obține o valoare adăugată, trebuie acționat. Comisarul a vorbit despre aceste lucruri în uh, faimoasele non-papers, acele documente uh, concentrate pe cercetare, explorarea spațiului, energie, infrastructură, transport, rețelele europene de transport, tineret, educație. Sigur, o să fie și alte zone. Uh, dar asta este una dintre cele mai importante discuții politice pe care avem cu Comisia. Apoi, uh, rolul Parlamentelor Naționale a fost menționat de unul dintre antevorbitori. Doamna Jutta Haug a menționat deja faptul că ne-am întâlnit deja cu reprezentanții unui Parlament Național, și anume al Poloniei, care deja își pregătesc foarte intens președinția Uniunii Europene și e clar că avem nevoie de și mai multă interacțiune și foarte urgent între noi și parlamentele naționale. E foarte clar că din analiza Comisiei, analiza pe care Comisia o face asupra programelor naționale, pentru că nu vorbim doar de bugetul național, ci și de programul național, de proiecțiile de creștere uh, la nivel național și toate acestea sunt legate de strategia UE 2020. Așadar, înțelege toată lumea că parlamentele naționale vor juca un rol cheie în ce privește analizarea și validarea succesului uh, strategiei noastre. Nu putem vorbi despre o strategie serioasă pentru uh, viitoarele perspective financiare fără să păstrăm acest contact strâns cu parlamentele naționale, mai ales când vine vorba de uh, cheltuieli. Și acum, ultima parte a raportului și anume calitatea cheltuielor bugetare. Cred că ar trebui să mai avem ocazie să ne întoarcem la acest subiect în dezbatere viitoare în cadrul Comisiei SURE, uh, să vedem cum uh, se administrează fondurile comunitare. Doamnă președinte, am vorbit foarte mult dar am dorit să vă ofer o prezentare cât mai uh, generală asupra acestui document de reflexie. Nu este decât uh, un început, o bază de discuție cu membrii comisiei, dar aș dori ca uh, comisia să răspundă la unele dintre problemele pe care le-am ridicat, reprezentanții comisiei să răspundă nu cred că vom putea avea o structură pentru cadrul financiar multianual și nu, putem să, nu vom putea face legătura cu strategia UE 2020 dacă nu vom fi definit mai clar politicile principale asupra cărora se va concentra cheltuiala bugetară comunitară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deja am ajuns și am audiat o, un, am auzit un sumar mai cuprinzător al punctelor principale. Acum aș vrea să dau cuvântul comisiei, însă înainte de asta aș vrea să dau citire listei vorbitorilor. A Es ist nicht das Ende. Ähm, nu este exhaustivă lista, nu înseamnă că am închis-o, dar vroiam să vă spun în ce ordine vor fi luate intervențiile. Domnule director general, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, domnului Gariga, uh, pe de-o parte pentru documentul uh, său și de asemenea și pentru prezentarea acestui document pe care tocmai a făcut-o. Domnul Gariga a pus o întrebare foarte vastă și a deschis un subiect foarte vast și aș vrea să fac câteva comentarii relativ succinte pe marginea acesteia. În primul rând vreau să vă reamintesc faptul că strategia 2020 este o strategie europeană. Și când spun europeană, spun că ea se manifestă la nivelul Uniunii Europene, dar și al statelor membre. Și că ea implică un angajament, a spune mai întâi al statelor membre, în ce privește implementarea ei sau adoptarea politicilor duse la nivel național, pentru a atinge scopurile care au fost definite într-o manieră comună în cadrul Consiliului European. Și există o serie de elemente, de mecanisme de, de supraveghere, de urmărire, așa cum știe foarte bine domnul Gariga, care sunt create. Responsabilitatea fundamentală a reușitei strategiei 2020 rămâne la nivelul statelor membre mai întâi și mai întâi în statele membre Uh, vom uh, reuși uh, să implementăm această politică. Aceasta trebuie însă dublată la nivel comunitar, la nivel european, de acțiuni pe care le putem întreprinde, în special prin intermediul bugetului european. Nu pot la acest, în această etapă, nu pot să anticipez ce va spune Comisia în viitorul apropiat, la momentul prezentării raportului său privind uh, examinarea, evaluarea de, de jumătatea termenului, uh, care ar trebui să se întâmple pe, care ar trebui să apară pe 19 octombrie. Ce pot, spun, ce pot să spun? Pot să-i confirm domnului Gariga faptul că, bineînțeles, obiectivul, obiectivele strategiei UE 2020 se află în, în centrul preocupărilor și nu numai al preocupărilor, ci și al concepției pe care Comisia dorește să o dea și să o dezvolte pentru viitorul cadru financiar multianual, care va fi discutat anul viitor. Asta nu, aici nu există niciun dubiu și vreau să vă spun că am citit nu doar cu mult interes, dar aș spune și cu multă satisfacție uh, raportul acesta care preia diverse elemente în ce privește alinierea bugetului la obiectivele uh, strategiei UE 2020, problema definirii mai bune a priorităților, uh, relația cu parlamentele naționale. Este clar că aceste patru chestiuni Uh, aceste patru elemente trebuie să joace un rol central în abordarea noastră. Există multe, s-au pus multe întrebări uh, și de către domnul Gariga și de către alți vorbitori și evident uh, ne interesează foarte mult să vedem ce răspunsuri se dau la aceste întrebări, însă e clar că strategia 2020 trebuie să devină elementul central pentru perspectivele financiare de după 2020. Noi așa considerăm, pentru noi răspunsul la această întrebare este da. Acum, să vedem cum ne vom organiza. Domnul Gariga a făcut referință la acest tabel pe care l-am uh, distribuit acum câteva luni ca să arătăm modul în care deja bugetul european uh, reacționa la, bugetele, la uh, obiectivele strategiei 2020 și aceasta este o chestiune uh, pe care Comisia o va aborda în continuare și deja va oferi primele elemente de răspuns săptămâna viitoare. În ce privește problema priorităților, sunt absolut de acord cu problematica ridicată de domnul Gariga și în special în legătură cu strategia 2020 avem problema concentrării cheltuielilor pe o serie de obiective, pe un anumit număr de obiective. Această idee, de asemenea, trebuie să fie examinată în cadrul reflexiilor pe marginea propunerilor făcute de comisie. Așadar, cum trebuie repartizate aceste obiective în funcție de politici? Cum trebuie uh, administrate, girate aceste politici? Uh, trebuie păstrat același cadru financiar sau trebuie l adaptat și dacă trebuie să-l adaptăm, cum să o facem încât să obținem o eficacitate optimă. Toate aceste lucruri sunt uh, uh, subiecte asupra cărora opiniile Parlamentului European sunt extrem de utile și trebuie să spun că din partea Comisiei uh, pentru noi, pentru noi aceste lucruri vor fi subiecte de, de lucru foarte precise. În ce privește rolul Parlamentelor Naționale, mi se pare că este foarte important și un element fundamental în abordarea strategiei UE 2020. E foarte important să ne aplicăm asupra chestiunii complementarității între acțiunilor de la nivel național și cele uh, conduse de la nivel european. Așadar, legătura cu politicile naționale și modul în care este evaluat ceea ce se întâmplă la acest nivel, mi se pare foarte important. Va fi probabil uh, mai dificil să se ajungă realmente la elemente care să permită, din punct de vedere statistic, niște comparații, să spun, științifice. Însă, cred că putem face deja progrese în ce privește complementaritatea și modul în care trebuie dezvoltată aceasta, cred că aici s-ar face un progres foarte important în contextul viitorului cadru financiar. Am uh, avut o dezbatere foarte bună privind uh, problema valorii adăugate europene, nu o să revin la asta, și de asemenea considerăm că s-au pus întrebări foarte importante în ce privește calitatea cheltuielor bugetare, mai ales uh, întrebare legată de condiționalitatea uh, cheltuielor bugetare în funcție de strategia 2020 și au, s-au pus și uh, întrebări mai generale în legătură cu legătura dintre cheltuieli bugetare și uh, dezvoltarea unei bune guvernanțe economice. Aceste subiecte vor fi dezbătute în săptămânile care vin. Iată, doamnă președinte, câteva comentarii pe care uh, le-am putut face în, acest, uh, în această etapă. Mi se pare că documentul domnului Gariga și intervenția sa în uh, cadrul acestei ședințe ne-au oferit în mod clar imaginea unei convergențe de opinii între care trebuie să fie subiectele abordate în următoarele comunicări ale Comisiei și punctele pe care Parlamentul European dorește el însuși să le evoce. Ja, vielen Dank. Ähm, arbeiten wir. Ja. Mulțumesc foarte mult. Ian. Ian, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă spun că colegul meu nu, nu poate fi de față pentru că este bolnav și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele domniei sale. Doamna președintă a spus că poate coordonatorii ar trebui să intervină în altă ordine, însă totuși eu aș vrea să vorbesc în numele coordonatorului PPE. Sunt de acord cu raportorul care a subliniat câteva elemente foarte importante ale strategiei 2020. Ar trebui totuși să stabilim anumite priorități, o ordine a priorităților. Când s-au luat decizii pe baza strategiei și tratatului de la Lisabona, la momentul respectiv, una dintre cele mai importante metode despre care s-a vorbit a fost metoda deschisă de coordonare. Și am spus atunci că totul depinde de statele membre, că este decizia lor. Am spus totodată că dacă statele membre, că statele membre nu și îndeplinesc obligațiile, lucru care a generat discuția cu privire la folosirea altor politici comunitare și includerea lor într-o anumită metodă care nu funcționa 100%. S-a vorbit atunci despre lisabonizarea politicilor comune și o politică de coeziune comună era considerată esențială. Însă politicile comunitare erau utilizate pentru a atinge obiectivele tratatului de la Lisabona. Asta s-a stabilit și se pare că asta se și întâmplă. Domnul raportor a spus că trebuie să stabilim o legătură clară între obiectivele pe care ni le propunem și politicile schițate de direcțiile generale și, pe de altă parte, alocările sau titlurile bugetare. Pentru că dacă nu facem așa, vom avea probleme. Vorbim despre diferite politici Adică dacă există politici ce nu se leagă de strategii sau de strategii clare, acestea se vor pierde. Trebuie să strângem legăturile între toate elementele, să analizăm atât instrumentele cât și posibilitățile de finanțare. Și atunci ce facem? Vom spune că aceste priorități trebuie puse în aplicare și realizate în mod concret? Sau obiectivele trebuie uh, aplicate doar parțial? Pentru că există alte priorități și alte obiective care nu se încadrează în strategia 2020. E un, o întrebare importantă pentru politicieni. Noile obiective ale strategiei 2020 trebuie definită foarte clar. Trebuie să vorbim despre scenarii posibile și să vedem cine ar deține responsabilitatea în fiecare caz. Nu dorim să ne uh, trezim într-o istorie care se repetă. La momentul respectiv, împărțirea sarcinilor nu era foarte clară, foarte delimitată. În aval, politicile trebuie delimitate. Raportorul spune că lucrurile nu sunt clare acum, că nu este clar faptul că politica de coeziune și politica agricolă comună trebuie să se subordoneze obiectivele, obiectivelor acestei strategii. Dar ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al bugetului? În prezent, în cadrul politicii de coeziune se face o alocare bugetară, ceea ce reprezintă un instrument tehnic. Sau poate că vorbim despre punerea în aplicare a anumitor idei. Discuția noastră despre strategia 2020 nu este una teoretică, ci trebuie stabilite legături între obiectivele propuse și cealaltă categorie de obiective ce nu se leagă de strategia 2020 neapărat. Mulțumim, doamna Danta Hubner. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mă refer la patru lucruri. În primul rând, am în continuare îndoieli, numeroase îndoieli cu privire la strategia 2020 Singurul lucru cu privire la care nu am îndoiel este că strategia 2020 trebuie să devină un proiect cu adevărat european care să aducă mai multă energie din punct de vedere al creșterii economice, al creării de locuri de muncă în Europa și așa mai departe și să consolideze și mai mult unitatea în Europa. Cred că de aceea strategia 2020 este atât de specială pentru noi toți. Sunt de acord cu reprezentantul Comisiei. E vorba de o strategie a întregii Uniuni. Însă noi, la Parlamentul European, ar trebui și sper că chiar vom insista pe consolidarea rolului Comisiei Europene în, aceste, în această strategie și în toate elementele sale. De asemenea, sper că vom încerca să obținem un rol activ al Parlamentului European în monitorizarea punerii în aplicare a acestei strategii. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că pentru ca o strategie să fie eficientă, este nevoie să se creeze legături între obiectivele strategiei și instrumentele de politică a, uh, disponibile. În cazul strategiei 2020, dacă ne gândim ce instrumente de politică, ce instrumente strategice avem la dispoziție, după părerea mea există patru astfel de instrumente și care sunt și interconectate de altfel. Pentru ca bugetul Uniunii Europene să fie eficient în contribuirea la această strategie, în realizarea acestei strategii, trebuie să ne concentrăm pe reglementările, pe reglementarea pieței interne, care pot ajuta la punerea în aplicare a acestei strategii. Dacă piața internă stimulează competitivitatea și dinamismul economic, încercând sigur să rezolve și problemele sociale aferente, cred că va fi astfel mult mai ușor să se utilizeze în mod eficient instrumentele bugetare europene pentru punerea în aplicare a acestei strategii. Al doilea uh, instrument este reprezentat de investițiile de capital. Trebuie să investim în infrastructură, transport, energie, telecomunicații și Știm că există nevoi imense aici pe care în niciun caz bugetele naționale nu le pot acoperi. Trebuie să creăm sinergii și combinații, parteneriate public-private și așa mai departe, și să consolidăm instituțiile financiare europene. Rolul bugetului european ar putea fi unul de coordonare și în acest domeniu. Adică să aducă la oaltă toate, multe alte resurse de finanțare de capital. Al treilea punct se referă la bugetele naționale, despre care s-a vorbit. După părerea mea, aici ar trebui să avem drept obiectiv o coordonare a bugetelor naționale, dar și o mai mare coordonare între bugetele naționale și bugetul european. După părerea mea, pe domeniile prioritare europene am putea folosi mai eficient metoda deschisă de coordonare, chiar dacă știm că ea nu ne duce până la capătul drumului, ci doar până la un anumit punct. Putem de asemenea folosi noul instrument, semestrul european, și ar trebui să urmărim nu doar o legătură de complementaritate între bugetul european și bugetele naționale, ci mai mult să se folosească într-o mai mare măsură sinergiile. În fine, avem bugetul european, cel ca, de care răspundem noi, practic, și uh, diferența între Comisia pentru Bugete și SURE este că Comisia pentru Bugete poate, dacă dorește, își permite, dacă dorește, să se ocupe de bugetul ca atare, în timp ce SURE, Comisia SURE, trebuie să analizeze efectul de sinergie între bugetul european și alte surse de, pentru punerea în aplicare a acestor strategii. Trebuie să analizăm uh, comitetul, uh, trebuie să analizăm bugetul la Comisia Sure în relație cu alte instrumente care contribuie la punerea în aplicare a strategiei 2020. Apoi, când vorbim despre bugetul european, trebuie să mai spunem că strategia 2020 nu este o strategie sectorială. Toate obiectivele strategiei 2020 sunt în principal orizontale, de aceea cheltuielile bugetare din bugetul european trebuie sporite cât mai mult în cadrul acestei abordări integrate și trebuie combinate cu uh, instrumente consolidate de inginerie financiară și trebuie să fie promovat bugetul european. Trebuie să rezulte astfel o deschidere a acestei strategii către o concurență globală. Trebuie să organizăm bugetul european în așa fel încât să fie garantat faptul că sunt, sunt evitate abordările nedorite. Apoi, în al treilea rând, ne plângem de foarte multe ori că nu am um, tras învățămintele necesare din procesul Lisabona. Cred că deja uh, am preluat ideile cele mai importante. În documentul din partea Comisiei putem vedea uh, ce nu a mers bine, care au fost problemele legate de lisabonizarea strategiilor și vedem clar că în cazul politicilor europene nu este suficient să ai niște obiective clare și bune. Este foarte important și mecanismul de realizare a acestor obiective, mecanismul de monitorizare. De asemenea, este foarte clar, în plus, că pentru politicile europene este nevoie de mai mare implicare a protagoniștilor și trebuie să exploatăm mai eficient subsidiaritatea și să folosim sinergiile între fiecare strategie și să coordonăm mai bine diferitele nivele de guvernare. În fine, ultimul punct, s-a vorbit despre politica de coeziune de mai multe ori, aș vrea să vă spun că în baza ultimelor două sau trei comunicări din partea Comisiei, una a fost, una a fost uh, prezentată la Consiliul de Competitivitate de la Luxemburg, această politică a preluat strategia de la Lisabona și practic s-a încheiat procesul de lisabonizare s-au obținut rezultate pozitive și pe partea de punere în aplicare. Există, deci, deja o punte cu uh, strategia 2020. Dacă, deci, continuăm uh, reformarea politicii de coeziune, ținând seama de condiționalitățile corecte pe care le putem urmări, dacă reușim, deci, să continuăm acest proces de reformă, cred că vom avea un mecanism de punere în aplicare ce va implica toate nivelele de guvernare europeană. Și cred că politica de coeziune va face față provocărilor și va merge mai departe în acest proces de reformă pe care sper că Parlamentul îl va sprijini. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt an Mulțumesc. președinte. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată lui Salvador pentru acest document foarte bun și pentru capacitatea sa de a găsi ideile necesare pentru a alimenta această dezbatere. Bineînțeles, a pus anumite întrebări și voi încerca să mă refer la câteva dintre ele. În grupul meu politic, în momentul în care am citit documentul dumneavoastră, ne-am gândit la faptul că vom continua, de fapt, ceea ce suntem deja pe cale de a face. Și uh, s-a spus, unul din colegi a spus că trebuie să acceptăm la un moment dat ideea că trebuie să ne limităm, nu putem să inventăm la nesfârșit lucruri noi. Uh, trebuie să, să admitem faptul că anumite lucruri au fost clar stabilite și că e nevoie de schimbări treptate, dar în același timp poate că ar trebui să avem și o perspectivă, uh, să fim oarecum mai îndrăzneți. Și personal m-am aplicat asupra paginii numărul 6, în momentul în care dumneavoastră discutați despre uh, capitolele bugetare și modul în care acestea sunt organizate, cum anume trebuie integrată strategia UE 2020, trebuie aceasta să devină un capitol în sine sau să fie incorporată în celelalte capitole. Și unul s-ar putea, cineva s-ar putea întreba de ce avem noi nevoie de aceste capitole? Știu că asta e o discuție pe care vom avea în noiembrie, în momentul în care vom discuta despre uh, perspectivele financiare. Dar, după părerea mea, ar fi o idee bună să ne punem acum această întrebare. De ce avem noi aceste capitole în bugetul anual și în cadrul financiar uh, multianual? Poate că asta le convine mai bine statelor membre uh, și asta le permite lor să spună la un moment dat vrem uh, banii înapoi. Nu se știe. Avem programe multianuale, avem proiecte pe termen lung care trebuie să fie finanțate și trebuie să ne asigurăm că banii sunt disponibili și poate că, într-adevăr, o astfel de organizare pe capitole e o organizare bună din punct de vedere al comunicării. Însă, în final, ne putem întreba dacă avem într-adevăr nevoie de aceste capitole, pentru că, dintr-o dată, asta înseamnă că nu avem suficientă flexibilitate la buget. Și asta s-a constatat cu siguranță cu ocazia ultimelor perspective financiare. De ce avem capitolul 3A, 3B, care sunt foarte mici și care acoperă uh, o zonă redusă uh, de politici economice, dar care au o existență de sine stătătoare și ne putem întreba de ce. Cred că ar trebui să ne gândim la asta. Apoi, în ceea ce privește strategia UE 2020, eu cred că aceasta ar trebui să fie o chestiune primordială pentru următoarele perspective financiare. Cred că trebuie să fie uh, importantă. Dar poate că mai sunt și alte lucruri care, în principiu, nu ar trebui să fie uh, incluse în strategie. Spre exemplu, cheltuielile administrative. V-ați referit la valoarea adăugată la nivel european poate că nu o să fim capabili să includem totul în acest capitol bugetar. Și în final, cred că aveți dreptate în momentul în care v-ați referit la politica agricolă comună și la politica de coeziune, așa cum a spus și doamna Hubner, uh, spunând că acestea trebuie să fie văzute în contextul strategiei UE 2020. Și sunt foarte încântată de citatul pe care l-ați preluat din rezoluția noastră referitoare la strategia UE 2020 în care noi am făcut un efort și am spus că, da, agricultura ar trebui să facă parte din această strategie, pentru că ceea ce ne dorim noi pe viitor este să avem o, un buget pentru agricultură în așa fel încât uh, această agricultură să fie una competitivă, eficientă, modernă și care să poată să fie concurențială la nivel internațional, care, bineînțeles, asigură aprovizionarea cu alimente și așa mai departe. Cred eu că inovația și cercetarea în acest sector de activitate sunt de asemenea domenii care ar trebui să fie prioritare. Dumneavoastră ați menționat de asemenea cofinanțarea. Iată un subiect care este interesant. Și știm că strategia UE 2020 se referă la anumite domenii care prin definiție sunt cofinanțate. Apoi, programele educaționale. Știm că unele dintre ele au o structură de așa natură încât statele membre să poată participa și să, se, să poată finanța astfel de programe. Și Uniunea Europeană asigură infrastructura, știu eu, uh, clădirile pentru întruniri, uh, sistem de bune practici, cum anume acestea pot fi aplicate. Dar știm foarte bine că multe state membre pot plăti singure uh, toate aceste cheltuieli pentru studenți și așa mai departe. Atunci noi poate că ar trebui să vedem alte domenii în care Uniunea ar putea să uh, Uh, asigure această infrastructură și nu neapărat o finanțare, finanțare pe care statele membre ar putea să o facă mai bine decât o fac astăzi. Apoi, în final, dumneavoastră v-ați referit la modul în care trebuie să analizăm rezultatele sau să analizăm performanța în momentul în care facem o evaluare a programelor și vrem să vedem dacă acestea trebuie să continue sau nu pe viitor. Cred că aici e un subiect dificil la care e greu de răspuns și am să vă utilizez un exemplu, am să vă dau un exemplu. În domeniul transporturilor avem un program intitulat Marco Polo și anume scopul acestuia este ca transferul uh, traficului să se facă dinspre șosea spre calea ferată. Și a fost un program care a fost simplificat, în așa fel încât să fie uh, cât mai bine implementat, dar la Comisia de Transporturi s-a ajuns la întrebarea următoare. Oare avem nevoie de un astfel de uh, program? Oare n-ar fi mai eficient să folosim banii în altă direcție? Deci, adevărat, când e vorba de performanță, când e vorba de rezultate, e bine, ne putem pune întrebarea, uitând la rezultate, dacă programul respectiv este necesar. Eu cred că programele au existat, unele dintre ele, deja de câțiva ani de zile și uh, cele care au existat trebuie să fie evaluate, trebuie să continue sau nu. Și cred că după o anumită vreme, uh, trebuie să vedem ce a făcut Uniunea Europeană în mod concret, spre exemplu în domeniul educației. Și dacă ajungem la concluzia că Uniunea Europeană trebuie să se retragă în acest domeniu, atunci putem învăța din trecut și putem să, să încredințăm statelor membre astfel de programe spre finanțare. Deci cam acestea sunt ideile pe care le-am avut ca urmare a lecturii documentului dumneavoastră. Da Mulțumesc foarte mult într-adevăr câteva lucruri extrem de interesante și va trebui să ajungem la un acord asupra lor. Uh, thank you, Chairman, and... Uh, Richard Ashworth. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc lui Salvador pentru un document extrem de bun. L-am citit cu mare interes. Sunt foarte multe detalii în el și se pun o serie întreagă de întrebări. Uh, mă voi referi la ele imediat. Înainte însă vreau să fac patru comentarii. Primul, orice dezbatere avem se întoarce până la urmă la problema dimensiunilor bugetului european. Acest element uh, influențează toate dezbaterile și cred că până la urmă e o problemă de viziune politică pe care o avem. Pentru că întrebarea pe care am tot auzit-o aici astăzi a fost Trebuie mai multă Europa sau mai puțină Europa? Și asta mereu rămâne în background-ul oricărei discuții pe care avem. Sunt de acord cu doamna Penham în discuția pe care a eh, când a spus că eh, în discuția pentru buget trebuie să avem eficiență și sunt de acord și cu domnul Calfin care a spus more for less, să obținem mai mult cu mai puțin. Eh, lui Salvador aș vrea să-i sugerez să avem două teste principale pentru cheltuielile bugetare, și anume problema subsidiarității sau proporționalității. Dar aici cred că trebuie să adăugăm și o altă întrebare, și anume, adaugă acesta valoare și merită banii? Deci eh, obținem calitate pentru banii cheltuiți? Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac este că sunt de acord cu majoritatea vorbitorilor de a susține strategia 2020 în ce privește creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitatea în industria și economia europeană. Dar mă miră faptul că o parte din aceste uh, priorități au fost uh, cumva uh, lăsate în umbră de nevoia de regenerare economică în Uniunea Europeană. Și eu cred că, în primul rând, ar trebui să avem acele puncte care aduc beneficii imediate. Și aici mă refer, așa cum a spus și doamna Hubner, la dezvoltări de infrastructură, transport, uh, energie, telecomunicații, proiecte care au efecte imediate. Și apoi să mai fie și proiecte pe termen lung, uh, de cercetare, dezvoltare, educație, învățare uh, pe parcursul întregii vieți. Ambele sunt esențiale și trebuie să exprimăm foarte clar că le dezvoltăm pe amândouă, dar mă uh, uimește faptul că toate aceste chestiuni sunt cumva diluate în, sub uh, uh, categoria generală. Și în al treilea rând sunt de acord cu Anne Jensen să încurajăm raportorul în sensul că el n-ar trebui să se simtă constrâns de arhitectura actuală a Uniunii Europene în acest moment ne confruntăm cu o criză economică în Uniunea Europeană. Este prima dată când uh, operăm uh, conform prevederilor tratatului de la Lisabona. Mi se pare o oportunitate remarcabilă ca Parlamentul să se manifeste și să aducă o contribuție importantă și uh, îi, îi solicit raportorului să-și dezvolte viziunea și să fie ambițios, să fie cât mai ambițios și să doamna Jensen a spus chiar o, că are o imaginație uh, sălbatică. Eu n-aș folosi chiar acest cuvânt, dar cred că trebuie să fie ambițios. În, în al patrulea rând, multe întrebări uh, care s-au pus m-au făcut să mă gândesc la faptul că raportorul ar putea să uh, îndeplinească un, să creeze un chestionar pe care să ne-l dea și noi să răspundem la, la toate aceste întrebări și eventual să-l trimitem și autorităților naționale și parlamentelor naționale ca să includem pe acești oameni în dezbaterea noastră și să existe un anumit, un anumit numitor comun în răspunsurile pe care le oferim. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, și din nou mulțumesc și raportorului. Președintele, da, mulțumesc uh, foarte mult. Înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, uh, Boz Eckhart, Boz Eckhart, aș vrea să îi salut pe doi foști colegi, să-i salut cu căldură, doi colegi care, uh, după părerea mea, au avut o contribuție decisivă în uh, activitatea parlamentară și mai ales în ce privește Comisia Buget. În 1994, atunci când eu am uh, devenit deputat, John Colum era domnul perspective financiare, expertul în perspective financiare și Barbara Duicov, ea este cea care a inventat proiectele pilot și măsurile pregătitoare și sub uh, coordonarea sa, în calitate de raportor, uh, a reușit să uh, determine Consiliul să obțină, să, a, să aprobe această idee. Nu este vina noastră că avem atât de mult de lucru și astăzi încă, dar vă suntem profund înnatorați și vă urez un călduros bun venit. That's for you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc, Salvador, pentru acest document de reflexie atât de bun. Îmi place foarte mult această structură, în sensul că raportorul ne dă un document de reflexie, noi ne gândim și apoi discutăm mai în detaliu. Cred că astfel discuția se concentrează pe elementele cu adevărat esențiale. Aș vrea ca din punctul de vedere al verzilor să vă îndemn să fim puțin mai sălbatici, să spunem. Pentru că dacă nu facem altceva decât să discutăm frumos, nu ne vom îndepărta de situația obișnuită. Noi, verzii, am, fost, am criticat întotdeauna strategia 2020 pentru că nu este deloc uh, sălbatică, pentru că lipsește, singurul lucru care lipsește, singurul deziderat care lipsește este pacea mondială. În rest, există o sumedenie de alte obiective. Însă, dacă vorbim despre buget, haideți să nu uităm că e un buget mic prin comparație cu venitul național brut. Și este un buget de cheltuit. Trebuie să cheltuim niște bani ca investiție. Și dacă legăm aceste cheltuieli de valoare adăugată, dacă ne gândim la strategia 2020 și la legătura acesteia cu bugetul, trebuie să pregătim Uniunea Europeană pentru viitor. Acesta este subiectul principal la care trebuie să ne gândim și acest buget de investiții trebuie să ne ajute în pregătirea Uniunii Europene pentru viitor. E o problemă urgentă și trebuie să ne îndepărtăm de scenariul obișnuit. De aceea îi invidiez pe colegii care spun da, suntem de acord că ne așteaptă provocări majore, însă când vine vorba de definirea strategiilor, nu ne îndepărtăm de business as usual. După părerea mea, subiectul esențial din contextul strategiei 2020 se referă la viitor și la analiza um, împuținării resurselor. Economia noastră se bazează pe folosirea resurselor pentru obținerea de bunăstare și știm că pe măsură ce populația crește, ne, ne vom apropia de cifra de 9 miliarde de, de persoane, acești 9 miliarde de oameni vor avea nevoie de resurse, energie, apă, pământ și va fi o luptă pentru resurse inclusiv în Europa. Cum putem deveni mai bogați pe de o parte, în timp ce pe de altă parte trebuie să facem față acestei concurențe globale. De aceea trebuie să ne pregătim pentru viitor. Fac o paranteză aici, pentru că foarte multă lume se gândește iar încep verzii să vorbească despre împuținarea resurselor. Dar iată ce se întâmplă. Sărbătorim Uh, sărbătorim pentru că au fost uh, eliberați cei 33 de mineri din uh, mina din Chile, dar oare n-ar fi cazul să ne întrebăm ce căutau ei acolo? Ne bucurăm că acum sunt salvați, dar de ce au ajuns acolo? se fac uh, forări pentru petrol din ce în ce mai uh, periculoase. În Europa uh, soarta noastră, până la urmă, depinde de gazoducte și de resursele de gaz. China, Brazilia, India cumpără teren pentru a produce alimentele de care au nevoie. La da, asta s-a ajuns. Haideți să ne uităm la prețurile la cereale în ultimele șase luni. O creștere de 40%. Asta se întâmplă. Asta va fi. Asta se va întâmpla în viitor. Și există două opțiuni. Ca Europa, Europa poate spune uh, Bine, așteptăm până când piețele vor avea suficiente stimulente pentru a trece la folosirea alternativă a resurselor și la o mai mare eficiență a resurselor. Cred, într-adevăr, că vor apărea aceste stimulente și se va trece la alternative. Cealaltă opțiune este să alegem, politic vorbind, să, să trecem la agenda alternativă acum, vreau să vă spun că cu cât așteptăm mai mult, cu atât mai rău o va duce Europa. Populația noastră îmbătrânește, economia nu crește la fel de rapid ca în China, Brazilia, India. Ei au miliarde de persoane, noi avem jumătate de miliard. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât va spori competitivitatea acelor țări și mai ales în comparație cu a noastră. Este în interesul Europei să se miște mai repede, pentru că dacă așteptăm, ne vor prinde din urmă ceilalți și ne vor întrece și va trebui să facem din ce în ce mai multe eforturi. De aceea ar fi cazul să accelerăm puțin lucrurile în contextul strategiei 2020 și putem face acest lucru atunci, atunci când vorbim despre buget, despre perspectiva financiară. Și iată, ajung acum la chiar la perspectiva financiară. Sigur că vorbim despre agricultură în contextul acestei agende. Unul dintre sectoarele care consumă cel mai multe resurse este agricultura. provocarea esențială a Europei va fi să ne asigurăm că sectorul acesta va păstra producția de alimente cu un nivel mai scăzut al resurselor consumate. Resursele folosite în politicile agricole ar trebui să ne ajute să sporim eficiența agriculturii europene. Asta va fi provocarea în anii care urmează, în deceniile care urmează. Asta înseamnă o mai mare eficiență a resurselor și asta este legătura cu politica agricolă comună și cu bugetul. Legătura există, dar noi trebuie să o subliniem. Același lucru se aplică și în cazul politicilor de coeziune. Trebuie să fim cinstiți. Dacă e să ne pregătim pentru viitor și dacă ne gândim la restructurarea economiei și la o mai mare eficiență a resurselor, atunci vor fi sectoare perdante. Nu toate sectoarele vor avea de câștigat imediat. Până la urmă, nivelul ocupării forței de muncă va fi același în termeni absoluți, însă în anumite sectoare se vor pierde locuri de muncă. Aici trebuie folosită politica de coeziune, să ajutăm restructurarea în aceste sectoare și să-i ajutăm pe cei din aceste sectoare să se pregătească pentru viitor. Agenda investițiilor în infrastructură trebuie să se orienteze și către energie. Apoi, cercetare și dezvoltare. Acest sector este foarte uh, disipat. Avem nevoie de o stabilire mai clară a priorităților aici. Apoi, legat de uh, politicile externe. Această, această agendă geopolitică trebuie bine definită. Este o agendă urgentă și trebuie să ne concentrăm mai mult. La asta se referea și Salvador. Sunt de acord că avem nevoie de o stabilire mai clară a priorităților și strategia 2020 este un element cheie aici. Însă trebuie să fim mai fermi să fim ambițioși sau chiar sălbatici și să să știți că nu sunt un visător. Lucrurile se întâmplă oricum. Opțiunea noastră este, alternativa noastră este fie să așteptăm ca ele să vină de la sine, fie să facem un pas înainte și să acționăm acum prin intermediul acestei strategii. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce mult entuziasm! Văd că toată lumea împărtășește acest nivel de entuziasm și doar astfel vom înregistra progrese. Da, să știm că de multe ori se vorbește despre lipsa de resurse, e un subiect constant, însă eu în repetate rânduri am fost invitată de diferite confederații ale industriei nemțești să vorbim și despre lipsa de resurse și nu putem uh, să bănuim această industrie uh, că ar fi o industrie de tip ecologic. Și acum Kinga. Deci, mondani. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă vom, sunt atât de pasionată ca și colegii Uh, față de acest subiect. Eu cred că trebuie să fim atenți, să nu facem greșeli, să găsim o cale de mijloc. Una din greșelile pe care am putea să le facem este ca această strategie UE 2020 să continue așa cum este și că să vom încerca să o transpunem doar uh, la anumite problematici printr-o compensare bugetară. Ori noi știm că strategia UE 2020 reprezintă o abordare nouă. De aceea cred eu că această transpunere în rubricele bugetare nu este posibilă în mod identic, așa cum era cazul până în prezent. Apoi, o altă greșeală pe care am putea o face este să nu ținem seama de această strategie în momentul în care luăm decizii bugetare. Deci trebuie să găsim acea cale de mijloc. Tabelul din pagina 5 este un tabel impresionant. Pentru că știm că acolo figurează proiecte deosebit de importante, resurse, Însă, pe de altă parte, știm că există și o, o serie întreagă de lucruri care nu pot fi exprimate prin cifre concrete. Cercetarea, ajutorul pentru dezvoltare, ocuparea. Iată, vedeți, aici intervin diferiți factori care sunt greu de cuantificat. Dacă e să ne gândim la uh, fondurile pentru politica de coeziune. Și acolo există o serie întreagă de factori care intervin. Deci vă atrag atenția uh, să nu cumva să transpunem în mod mecanic strategia UE 2020 în uh, bugetul european. Eu cred că bugetele naționale ar trebui să se inspire din această strategie UE 2020, iar semestrul european reprezintă o abordare corectă uh, în ceea ce privește transparența, pentru că vom ști exact ce anume se va introduce concret în previziunile bugetare la nivel național. Acum, dacă îmi permiteți, o altă observație. Dacă noi plecăm de la ideea că strategiile, că obiectivele strategiei UE 2020 sunt importante, trebuie să vedem cum le vom implementa și care va fi calendarul. Ne aflăm acum în toiul unei crize. Deci știm foarte bine că vor exista anumite probleme ce vor trebui să fie rezolvate în prealabil și că poate anumite obiective, realizarea lor va fi decalată în timp. Apoi, în ceea ce privește resursele, e adevărat, vorbim foarte mult despre resursele naturale. Iar în acest sens aș dori să fac o legătură cu resursele umane, care sunt tot atât de importante ca și resursele naturale. Deci va trebui să vedem despre ce resurse discutăm acum. Vă mulțumesc! Doamna președinte, da, într-adevăr, trebuie să facem o legătură între ambele resurse în momentul în care vorbim de eficiență, de etică, de producție, o producție care să nu risipească resurse naturale. E adevărat că de fiecare dată trebuie să existe această legătură între resurse și oameni, pentru că oamenii sunt cei care vor pune în aplicare aceste resurse, aceste programe. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că marea majoritate a celor care sunt în sală, ei bine, noi suntem cu toții uh, partizani ai acestei strategii UE 2020 și înțelegem foarte bine cât de important este aceasta în următoarele perspective financiare, pentru că chiar dacă în aceste perspective financiare strategia de Lisabona se include, cu toții știm că există, a existat un eșec și anume strategia de Lisabona. Deci nu ne putem permite să dăm greș încă o dată. Pentru că aici e vorba de viitorul Uniunii Europene și de state, viitorul statelor membre, de viitorul cetățenilor. Deci strategia UE 2020 trebuie să fie o reușită. Iar pentru asta trebuie ca această strategie să fie uh, concretizată din punct de vedere bugetar și ca partea centrală a următoarelor perspective financiare, financiare să îi fie consacrată. Însă, nu doar strategia UE 2020 trebuie să consume tot bugetul. E adevărat că vor exista anumite categorii bugetare, 3A, uh, 3B, pe care le cunoaștem, sau categoria 4 care nu țin nimic de a, n-au nimic de a face cu strategia UE 2020, dar care trebuie realizate. Politica de coeziune, în mod evident, trebuie să fie integrată în strategia UE 2020, însă nu trebuie să fie subordonată acestei strategii. Politica de dezvoltare rurală de asemenea trebuie să fie orientată înspre obiective și realizarea lor. Deci, vedeți, nu totul se uh, poate rezuma la strategia UE 2020. Însă, deocamdată, asta avem pe masa de discuții, că strategia aceasta UE 2020 încă mai trebuie analizată, încă mai este deschisă. Europa, în ultimii 50 de ani, a schimbat foarte mult, s-a reinventat treptat Însă, acum nu trebuie să uităm tot ceea ce am făcut până în prezent și să ne uh, concentrăm uh, orbește, aș spune, asupra doar acestei strategii UE 2020. Avem programe care vin din trecut și care pot fi treptat reformate, revizuite și să vedem cum anume se va organiza viitorul nostru. Nu putem uita că toate soluțiile sau uh, toate obiectivele Uniunii Europene trebuie să fie în mod exclusiv finanțate și incluse în strategia UE 2020. Sunt foarte multe chestiuni care sunt uh, subliniate în document. Acum, în ceea ce privește rolul pe care îl pot juca statele membre și bugetele naționale. E bine, aici e vorba de un rol important, poate care merge poate până la 99%. Uh, noi știm foarte bine că bugetul nostru reprezintă doar 1% din uh, PIB-ul uh, statelor membre. Deci pe viitor va trebui să găsim o soluție, însă nu putem doar la nivel european să găsim această soluție, ci și statele membre devin protagoniștii principali în așa fel încât această strategie ulterior să funcționeze. Și am speranța că statele membre se vor angaja în mod concret, în așa fel încât să evităm toate greșelile pe care le-am făcut cu strategia de la Lisabona, din lipsă de angajament din partea statelor membre. Deci, este evident că statele membre au un rol de jucat și reprezintă o parte importantă în realizarea obiectivelor. Bineînțeles, sunt multe idei subliniate de Salvador Garica în documentul său și treptat, treptat le vom analiza. Însă, așa cum spuneam încă de la bun început, nu ne putem permite să pierdem această posibilitate, această oportunitate, pentru că altfel ne-am afla într-un impas. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Mai avem pe listă pe domnul Clune, domnul Sikerski, doamna De Jong și domnul Calfin. Aceștia sunt ultimii vorbitori înscriși pe listă și după aceea Salvador va lua din nou cuvântul. Mulțumesc, Iute. S-a spus la început că strategia UE 2020 este susținută de Parlament, însă aș vrea să subliniez faptul că grupul meu, grupul GUE, a avut o abordare mai critică asupra acestei strategii. Luăm notă de faptul că, spre deosebire de strategia Lisabona, problema coeziunii sociale va avea o pondere mai mare și asta e un lucru care ne bucură. Pe de altă parte însă, ar trebui să nu uităm că strategia UE 2020 continuă mai mult sau mai puțin politica legată de concurență a strategiei de la Lisabona. Practic o continuă aproape neschimbată și Asta a dus la multe dezechilibre economice în Uniunea Europeană, în, în zona euro, dar și în Uniunea Europeană în general. Asta este o problemă principală pe care trebuie să ne opunem. Dacă acest scop uh, de a avea o coeziune socială mai mare poate fi realizat cu o politică legată de concurență practic nereformată față de uh, strategia Lisabona și o politică care merge într-o direcție complet opusă și vrem să, trebuie să ne întrebăm dacă va face vreo diferență atâta vreme cât uh, există aceste dezechilibre cauzate de strategia de la Lisabona. Mai există și o altă problemă la care vreau să mă refer și anume credem că e foarte dificil uh, să discuți uh, abstract despre diverse scopuri. Sigur că trebuie să facem acest lucru atunci când vrem să cădem de acord politic asupra unor lucruri, dar după aceea trebuie să vedem, să fim atenți Uh, și la ce se întâmplă pe teren. Vin dintr-o regiune rurală uh, în care au fost uh, trimise multe fonduri structurale europene, multe schimbări structurale au fost finanțate cu resurse ale Uniunii Europene, dar există și o parte critică pe care o cunosc din, din practică și cred că înainte să începem să implementăm noi scopuri într-un mod foarte abstract, ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă pe teren la ce s-a realizat la fața locului. Sigur că putem critica multe lucruri, dar sunt și multe lucruri pozitive care s-au întâmplat și trebuie să luăm note de acestea. Dacă ne vom schimba scopurile și dacă vom abandona anumite proiecte și vom promova alte idei, atunci uh, uh, nu e neapărat rău, dar trebuie să vedem ce riscăm să pierdem, care sunt consecințele la nivel local dacă favorizăm anumite scopuri în, și, defa, și renunțăm la altele. Deci trebuie să nu fim detașați de realitate, riscul fiind altfel să uităm de problemele cotidiene ale uh, concetățenilor noștri. Și de asemenea trebuie să reușim să comunicăm ceea ce facem, uh, să le spunem uh, alegătorilor noștri ce facem, uh, și trebuie să fim mai atenți la ce s-a întâmplat până acum cu banii europeni, să examinăm mai bine această chestiune și să vedem ce merită să se facă în continuare, pentru că nu trebuie criticat tot ce s-a făcut, unele lucruri sunt uh, valoroase și merită continuate. Cred că domnul Alvaro a făcut o evaluare critică la început uh, în legătură cu ceea ce s-a realizat până acum cu banii europeni dar nu cred că, și nu cred că se poate spune că tot a fost rău. Cred că susținerea Uniunii Europene a mers către lucruri care merită o susținere și trebuie așadar să examinăm impactul pozitiv pe care l-au avut fondurile europene. Președinta, mulțumesc, domnul Bigel, domnul uh, Sikierski. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre niște lucruri foarte tehnice. Și cred că ar trebui să ne coordonăm și cu discuțiile din alte comisii și să profităm în același timp de ședințele noastre pentru a încerca să răspundem la niște întrebări importante și pentru prezent și pentru viitor. În Uniunea Europeană situația este următoarea. Anumite țări suferă de pe urma crizei, altele suferă din cauza neaplicării adecvate a pactului de creștere și stabilitate. Însă cine monitorizează toate aceste lucruri? De ce nu a fost bine aplicat pactul de creștere și stabilitate? Există aceste verificări și controle, însă ele, firește, evident, nu sunt suficiente. Și la toate acestea s-a adăugat și problema crizei. Dacă ne gândim la viitor, cred că trebuie să avem mare grijă la ce ne angajăm și în ce mod. Discutând despre aceste lucruri în comisia aceasta, dacă ne gândim la viitor, trebuie, cred, să punem întrebarea în ce măsură dorim să schimbăm lucrurile sau poate dacă dorim să continuăm cu lucrurile așa cum sunt ele acum. De ce nu ne gândim la succesele pe care le-am înregistrat? De pildă în cazul politicii de coeziune. Aceasta a promovat dezvoltarea în anumite regiuni ale Uniunii Europene și de asemenea s-au înregistrat multe rezultate bune cu politica agricolă comună. De pildă s-a asigurat uh, Um, furnizarea de alimente. Încă o dată, dacă dorim, dacă e să luăm această decizie, modificăm lucrurile sau le lăsăm așa cum sunt, ar trebui să ajustăm aceste politici, așa cum se menționează în tratate, ținând seama, de pildă, de durabilitatea ecologică, uh, de reducere a emisiilor și așa mai departe. Strategia 2020 se... trebuie să ne gândim cum a apărut această strategie. Activitatea comisiei noastre se referă la la concretizarea unor idei. Nu știm la ce se va referi concret strategia. Avem nevoie de mai multe documente din partea Comisiei mai sunt uh, trei ani până în 2014, iar până în 2020 mai e încă mult. Cum evaluăm flexibilitatea noastră actuală? Cum evaluăm posibilitatea de a ne adapta la piața globală, la economia globală? Cum ne putem menține nivelul competitivității? Trebuie să ne gândim la aceste lucruri acum. Cred că începem, că avem un început bun, o, o temelie bună pentru discuția noastră. Nu intrăm acum în detaliile neplăcute, însă în orice caz trebuie să vedem ce n-a fost bine în legătură cu strategia de la Lisabona și trebuie să vedem ce înseamnă o creștere durabilă și cum putem ajunge la ea. Trebuie să fie atribuit o parte din PIB politicilor noi. Nu știm cât anume va fi nevoie. Mulțumim, domnul Dion. Eh, eh, Mulțumesc, doamna președinte. Am luat cunoștință de acest eh, document al domnului raportor, care este unul foarte bun, și aș vrea să mă refer acum la trei subiecte. Complementaritatea, posibilitatea de a măsura efectele uh, celor realizate până în prezent. Acum, poate că ar fi bine să insistăm mai mult asupra rolului activ pe care îl au IMM-urile. Am avut ieri ocazia să discut cu șef de întreprinderi care evocă un element important în toate intervențiile lor. Lor li se pare că da, suntem ambițioși, ambițiile acestea sunt interesante, însă își pun întrebarea cât se poate conta pe Uniunea Europeană pentru rezultate concrete. Și trebuie să ținem seama de acest aspect în strategia UE 2020, pentru că eu am senzația că fixăm obiective mult prea vagi, mult prea generale. Uh, ar trebui să insistăm asupra faptului că obiectivele trebuie să fie uh, măsurabile în timp, să fie controlate, evaluate. Bineînțeles, aici e vorba și de resurse. Uh, ne putem gândi, spre exemplu, la obiective precum lupta împotriva uh, sărăciei, gradul de ocupare. Sunt obiective interesante, dar formulate mult prea vag. Cadrul este interesant, însă trebuie să fim mai concreți, să vedem cum putem măsura rezultatele. Apoi, în ceea ce privește un alt subiect. Am uh, fost la conferința de presă a președintelui Comisiei pentru Bugete și el a insistat asupra faptului că Uniunea Europeană, în noile politici, are nevoie de noi uh, resurse. Nu știu dacă e metoda cea mai bună de a prezenta lucrurile față de opinia publică, pentru că, mai ales în momentul de față, acum când statele membre, guvernele naționale încearcă să instaureze politici de austeritate. Nu știu dacă e bine pentru Uniunea Europeană să revendice, să ceară mai multe fonduri. Haideți să fim realiști realiști și să analizăm lucrurile în mod critic, să vedem cum funcționează deja ceea ce avem, să evaluăm uh, modul de funcționare. Și aici ne confruntăm cu două dificultăți. Constatăm pe de o parte că anumite state membre își doresc uh, o limitare a contribuției lor la bugetul european. Bineînțeles, există și probleme de birocrație unele state membre au lansat proiecte, dar știm că autoritățile locale, uh, regionale, uh, preiau la rândul lor aceste proiecte și merg mai departe. Putem să mergem în această direcție, însă e o discuție care trebuie să aibă loc. Aceste fonduri trebuie văzute dintr-un nou unchi. Unii spun că trebuie să fim solidari în Europa, să dăm dovadă de solidaritate. Există state membre noi, regiuni care sunt subdezvoltate, avem nevoie de coeziune, avem nevoie de solidaritate față de aceste regiuni și da, într-adevăr, există fonduri în acest sens, dar ne mai putem pune întrebarea ce anume va trebui să facă Europa pe viitor, de ce anume va avea nevoie pe viitor. Dezvoltarea durabilă, cercetarea și așa mai departe sunt elemente importante, însă trebuie să avem oportunități concrete pentru cetățeni. Haideți să ținem seama de toate aceste elemente, să analizăm valoarea adăugată la nivel european, să avem proiecte transfrontaliere ca și până acum, și să vedem care sunt nevoile noastre în materie de inovare, de cercetare și doar astfel, în anumite regiuni unde există inovare, există cercetare, fondurile vor fi cât mai bine utilizate și se pot înscrie și în strategia UE 2020. Apoi, câteva observații în ceea ce urește bugetele naționale. La Comisie se spune că bugetele naționale vin și completează, de fapt, bugetul european. Cu tot respectul, eu sunt de părere totuși că bugetul european este cel care vine și completează uh, Uh, bugetele naționale. De aceea trebuie să vedem lucrurile din acest punct de vedere. După părerea mea, nu trebuie neapărat să utilizăm fondurile în așa fel încât să le orientăm la un nivel european, ci mai degrabă să încheiem acorduri politice, acorduri politice obligatorii constrângătoare, în așa fel încât, în cadrul buge disciplinei bugetare, să putem evoca și sancțiuni și în strategia UE 2020, obiectivele nu sunt întotdeauna însoțite și de sancțiuni. S-am discutat deja acest lucru, de aceea mă întreb oare de ce nu am putea să avem o astfel de prevedere care să fie aplicată în anumite proiecte, precum lupta împotriva sărăciei sau crearea de locuri de muncă. Mie mi se pare că toate aceste elemente trebuie să fie interconectate și legate pe deasupra și cu obiectivele politice și cu posibilitățile de control. Apoi, noțiunea de eficiență, eficacitate. Aceasta trebuie să fie luată în considerare. Curtea de conturi poate să analizeze gradul de eficacitate a utilizării fondurilor. Deci Europa trebuie să fie una durabilă, dar și accesibilă pentru cetățeni. Danke sehr. Ivailo. Mulțumesc, Ivailo. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Cred că documentul de reflexie al lui Salvador a provocat foarte multe reflexii astăzi și de aceea cred că este un document bun pentru că a creat o dezbatere foarte interesantă aici în uh, comisie. Și cred că e o coincidență foarte bună, sau poate nu e o coincidență, că am început să vorbim despre valoarea europeană adăugată și am ajuns la ceva mult mai concret și anume uh, strategia UE 2020. Acum avem o foarte bună ocazie să vedem cum putem folosi instrumentele bugetare pentru a realiza niște scopuri stabilite politic. Și sunt de acord că strategia UE 2020 este o prioritate care Sigur, nu conține toate prioritățile și sarcinile importante ale Uniunii Europene, dar este o prioritate și sunt absolut de acord cu ce a spus domnul director general, că este o prioritate a Uniunii Europene, nu doar a instituțiilor europene, și este și o prioritate națională a statelor membre, așadar. Interesant este cum putem folosi instrumentele bugetare pentru a realiza ceea ce s-a stabilit drept uh, scopuri politice foarte ambițioase, așa cum s-a spus aici. Și întrebarea care se pune este cât poate contribui bugetul european, în ce măsură poate contribui, ce putem să ne așteptăm de la acest, acești bani europeni, ce ne putem aștepta în ce privește realizările. În al doilea rând, ce tip de proiecte poate finanța? Avem inițiativele, așa numite flagship, inițiativele principale. Uh, inițiativele Port Drapel. Ideea ar fi să susținem aceste priorități pe care le avem în uh, strategia UE 2020 și prin buget să arătăm că există un interes foarte clar pentru ele și să se realizeze proiecte. Evident, se vorbește foarte mult despre eficiență, foarte mult uh, astăzi, dar nu poți măsura eficiența fără să stabilești niște ținte, niște scopuri. Deci avem aceste inițiative port drapel, dar nu știm exact ce vrem să realizăm. Vreau să spun că știm care sunt prioritățile, care sunt politicile importante, zonele de politici importante, dar nu știm exact ce vrem să avem în 2020 uh, și cum vom ajunge acolo. Abia după ce vom ști, vom putea stabili dacă lucrurile sunt mai puțin eficiente mai, sau mai mult eficiente și uh, cum cheltuim banii. Cred că Prima întrebare este aceasta. În ce măsură este folosit bugetul european pentru a realiza aceste priorități europene generale și cum poate fi făcut mai bun? Al doilea lucru se referă la o problemă mai de principiu. Avem anumite ținte. În strategia UE 2020 avem niște ținte foarte clare. Ce trebuie să se realizeze prin intermediul ei? Practic avem trei surse, ce obțin din ce văd eu, uh, surse de finanțare a realizării acestor ținte. Vorbesc numai de resursele financiare. Uh, știu că există și alte posibilități uh, poți să rezolvi anumite lucruri și fără să cheltui bani. Dar, în primul rând, vorbim de fondurile europene, noile fonduri europene, deci ori fonduri adiționale sau restructurări din interior, interiorul bugetului actual și redirecționarea lor către fondurile europene. În al doilea rând, uh, marcarea unor programe deja existente, marcarea de fonduri pentru programe deja existente și împărtășesc preocuparea lui uh, da, începește uh, faptul că 23% din bugetul european este deja legat de strategia UE 2020. Asta înseamnă două lucruri. Ori că nu schimbăm prea multe lucruri, că asta înseamnă că nu se schimbă prea mult bugetul pe 2011, ori că pur și simplu nu facem altceva decât să mai uh, cosmetizăm unele priorități, să le mai uh, reformăm puțin și cu nou bugetul să fie la fel ca și cu cel uh, vechi. Deci cred că asta a spus Salvador. Însă avem aceste instrumente, marcarea de fonduri pentru anumite programe existente, pentru a fi uh, folosite pentru strategia UE 2020. Și mai avem o a treia sursă de finanțare, bugetele naționale în două feluri. Cofinanțare împreună cu programele europene și bugetul european sau propriile linii naționale și priorități de finanțare a scopurilor UE 2020. Cred că avem două probleme cu bugetele naționale. Sunt foarte importante, trebuie să, sigur, să le coordonăm, dar ce trebuie de fapt să se coordoneze? Prima problemă este că există multe state membre și avem experiența strategiei Lisabona și multe state membre care nu îndeplinesc aceste ținte foarte clare. Dacă vorbim de 3% investiție în cercetare și dezvoltare și ne uităm câte țări au realizat acest nivel, vom vedea că nu sunt prea multe. Că sunt multe, destul de multe țări care n-au făcut acest lucru. Și poate asta ar fi o idee bună, de asemenea. Vom discuta foarte mult uh, despre guvernanța economică europeană atunci când vom avea scopuri comune, când țările, înși, ele înșile, vor fi căzut de acord să aibă instrumente mai constrângătoare. Și în felul acesta toată lumea să aibă ținte similare bugetare. Deci asta se va întâmpla atunci când statele membre vor accepta de bunăvoie acest lucru. A doua problemă cu finanțarea națională este că avem capacități foarte diferite de finanțare de la un buget național la altul pentru finanțarea sustenabilității, luptei împotriva schimbărilor climatice, problemelor sociale și așa mai departe. Deci dacă lăsăm totul la nivel de coordonare și stabilim uh, ținte naționale, diferențiate naționale, atunci o să sfârșim prin a avea mai multă divergență în Europa decât mai multă convergență. Și Asta nu doar pentru întreaga Uniune Europeană, ci chiar și numai pentru zona euro. Vedem acum că odată cu criza economică există o mare problemă de convergență și în cadrul zonei euro, deși există acolo o singură monedă. Asta vrem să realizăm? Cred că nu. De aceea, cred că avem un argument foarte puternic să uh, punem un accent mai mare pe politicile comunitare și să transferăm unele ținte naționale într-o politică comunitară, pentru că acesta ar fi unul dintre cazurile în care se va vedea foarte clar că banii cheltuiți la nivel european vor duce la mai multă coerență, la mai multă concentrare și la o urmărire a țintelor mult mai bine de la nivel european decât dacă s-ar face totul prin coordonare între statele membre. Cred că acesta este calea de urmat. Vă mulțumesc. So, jetzt haben wir die ähm, Liste aller. Am parcurs lista vorbitorilor. Cei care doriseră să intervină. Acum, înainte de a da cuvântul raportorului, aș vrea să, vă, să întreb reprezentantul comisiei dacă dorește să intervină din nou cu câteva observații scurte. S-au pus multe întrebări. Poate Comisia dorește să răspundă. Vă rog. Peter. Oui, merci, merci, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte. Euh, Cred că există o convergență reală între afirmațiile care au fost făcute și uh, poziția Comisiei în ce privește aceste chestiuni, aș reține din aceste intervenții faptul că mulți dintre membrii au subliniat faptul că în buget uh, nu există decât uh, strategia 2020 și nimic altceva. În mod clar avem un obiectiv care trebuie întărit în următorul uh, cadru financiar multianual și anume să asigurăm o o interfață puternică între, o legătură puternică între instrumentele existente sau revizuite și obiectivele strategiei UE 2020. S-a făcut uh, referință la acel tabel pe care l-a propus Comisia, care arată starea, de fapt, la data pregătirii bugetului pentru 2011. Este clar că există și alte politici uh, ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană nu este doar despre economie. Există un număr mare de politici care și ele trebuie să continue să fie dezvoltate, fie că e vorba de domeniul relațiilor externe sau al uh, ajutorului pentru dezvoltare pe care îl oferim partenerilor noștri sau în domeniul justiției, al afacerilor interne și așa mai departe. Așadar, avem o întreagă panoplie de politici, evident, pe care merită să le finanțăm și trebuie să le finanțăm și care au uh, o influență indirectă și asupra funcționării economiei, dar care nu sunt obiectiv, din mod direct obiective ale strategiei UE 2020. Al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac este un comentariu care a fost prezentat în legătură cu resursele proprii. Chestiunea resurselor proprii a fost evocată de mai mulți uh, intervenienți. Comisia se va pronunța pe această problemă în documentul pe care îl va prezenta săptămâna viitoare. Sunt sigur de acest lucru. Și aș vrea uh, totuși să clarific un element al uh, acestei dezbateri care a luat deja o anumită amploare, mai ales după unele declarații făcute de comisarul meu în cursul verii. Când se vorbește de resur- noi resurse proprii, ideea nu este neapărat de creșterea resurselor. Reflexia asupra acestui subiect se referă la o întoarcere la ceea ce a fost uh, filozofia inițială a sistemului nostru de finanțare. Aș zice, indiferent de, independent de nivelul de resurse. Nivelul resurselor e o dezbatere diferită, pentru că avem o situație economică foarte complicată în acest moment și cred că acest uh, lucru a fost spus destul de, de mult. Problema noilor resurse proprii, repet, este o problemă, uh, ține de o întoarcere la abordarea inițială pe care am avut-o uh, în tratate. Primele resurse proprii sunt drepturile vamale, taxele vamale și am văzut cum progresiv s-a produs o glisare către uh, contribuțiile naționale uh, ca procent din PIB și acestea devin din ce în ce mai importante. 70% din uh, bugetul comunitar este finanțat din această contribuție națională, din aceste contribuții naționale. Și vreau să fiu foarte bine înțeles. Deci problema nu se pune să creștem bugetul prin crearea de noi resurse. Problema este pur și simplu ca eventual să ne întoarcem la ceva ce este mai coerent uh, și mai în spiritul uh, începutului construcției europene și să o facem pentru a asigura o neutralitate mai mare a finanțării bugetului comunitar. Asta, așadar, a, vreau să spun acest lucru în acest moment ca să evit perpetuarea unor neînțelegeri față de acest subiect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că ce spuneți despre propriile, ceea ce ați spus despre resursele proprii, nu ne așteptam uh, din partea Comisiei de o, la o altă poziție față de cea pe care tocmai ați avut-o și nici n-am văzut alte posibilități eh, față, diferite față de cele pe care le-ați menționat. Dar uh, poate ne surprindeți anul viitor, cine știe. Salvador, te rog să ne uh, dai reacția ta. Presidenta, eu he conocido tres directores generales. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am cunoscut trei directori generali pentru buget de cât sunt în Parlamentul European. Și cei trei um, aveau calități comune, erau foarte eficienți, cunoșteau foarte bine domeniul lor de activitate și n-au dat niciodată vreun răspuns concret la o întrebare directă. Și se pare că și directorul general pe care îl avem astăzi în sală continuă cu această tradiție. Sunt convins că va fi un director general nemaipomenit pentru buget. Acum aș dori să evoc anumite elemente care au fost uh, evocate, mai ales la final, colegul Calfin. Uh, sunt ideile pe care mi le amintesc cel mai bine, chiar dacă și alți colegi au uh, uh evocat această întrebare. Cum anume sunt reprezentate aceste inițiative port drapel în bugetul european? Aș vrea să vă transmit o informație pe care am primit-o de la secretariat în ceea ce privește prezentarea de pe 6 octombrie a acestor uh, inițiative flagship la Uniunea uh, Europeană pentru Inițiativă. E vorba de o prezentare a Comisiei Europene în ceea ce privește obiectivele, problemele, uh, țintele în materie de dezvoltare și cercetare și modul în care aceste inițiative și cercetarea și inovarea reprezintă subiecte distincte care în structura strategiei UE 2020 se împart în trei obiective de creștere inteligentă, de incluziune și de durabilitate. Vedem că e vorba de o prezentare destul de vagă și anume cum anume din punct de vedere bugetar am putea să poziționăm aceste inițiative port drapel. Deci vedeți că e nevoie de studii importante în ceea ce privește uh, beneficiile pe care le-am putea avea uh, în materie de ocupare. Se vorbește de 3% din produsul intern brut, interior brut, uh, în așa fel încât să ajungem în 2020 până la 13 milioane de locuri de muncă noi în Uniunea Europeană și să ajungem la Uh, o cifră și mai importantă, aproape 25 de milioane în 2025. Da, după cum vedeți, cifrele sunt frumoase. Uh, prezentarea Comisiei Europene este interesantă. Uh, dar când ne uităm la buget, buget egal cu zero. Și dacă nu există buget, dacă în prezentările comisiei nu există nici măcar o, un rând care se refere la bugetul ce va fi alocat pentru astfel de inițiative, atunci despre ce vorbim? Eu sunt convins că orice deputat din Parlamentul European va fi absolut de acord asupra faptului că e vorba de inițiative importante care cu siguranță vor fi uh, benefice pentru uh, bugetul european. Dar mi se pare foarte greu dacă chiar și Comisia Europeană se lansează în dezvoltarea acestor inițiative fără să facă vreo referire la buget. Păi atunci ajungem la, din nou la pagina 5 a raportului meu la tabelul acela pe care l-am evocat și în care sunt preluate doar 43% din uh, cheltuielile uh, comunitare în, pentru aceste inițiative. Și vedeți că lucrurile se complică, va fi foarte greu, așa cum spuneau și ceilalți colegi, să identificăm în următoarele perspective financiare, în plus de strategia UE 2020, cum trebuie organizate lucrurile. Dacă în plus de asta lăsăm în afara bugetului european anumite zone de finanțare care, de fapt, ar trebui să fie incluse. Și dacă ceea ce facem noi, așa cum spunea foarte bine un coleg, este că nu trebuie să reinventăm din nou roata, ci să, poate să ne întoarcem la o, o prezentare tradițională a bugetului. Be, în acest caz, ceea ce se va întâmpla este că strategia UE 2020 va avea aceeași soartă ca și strategia de la Lisabona. Eu cred că asta este poziția raportorului care poate fi împărtășită de mare parte din membrii Comisiei noastre SURE și uh, cu siguranță este împărtășită de membrii care sunt prezenți în sală și care au exprimat aceleași idei. Deci întrebarea este, ori transformăm strategia UE 2020 pe baza perspectivelor financiare financiare viitoare sau uh, în așa fel încât să avem o cuantificare bugetară alocată acestei strategii sau continuăm ca și în trecut cum am făcut cu strategia de la Sabona. Și vedem cum putem convinge statele membre. Uh, bineînțeles, dincolo de faptul că avem tratatul de la Sabona, cum putem noi să fim siguri că uh, vom, o, vom, vom ajunge la o realizare concretă a acestei strategii din partea statelor membre. E bine, odată ce vom prezenta documentul, Bineînțeles, vom, îl vom dezbate în cadrul Comisiei Sure și atunci perspectivele financiare trebuie să reprezinte drept bază de plecare pentru acest document. Și trebuie să vedem dacă nu cumva am putea să introducem și alte sfere de finanțare în acest, în acest buget, în așa fel încât să avem o abordare inovatoare, inovatoare, o abordare nouă. Eu cred că toate zonele, toate sferele de uh, buget comunitar ar putea să fie incluse în această strategie UE 2020 aproape toate, toate zonele de uh, bugetare. Dar pentru asta e nevoie de eforturi politice. Nu știu dacă asta se cere Comisiei noastre sure. Va fi, nu va fi posibil, asta va depinde și de uh, factori politici, de factori bugetari. Însă eu cred că dacă încercăm să facem acest efort, o să merită o steneala. Și apoi este evident că această strategie UE 2020 evocă și ideea cofinanțării. Tot ceea ce se află în strategia UE 2020 ține de cofinanțare. Deci trebuie să fim conștienți că, începând de astăzi, tot ceea ce introducem în această strategie UE 2020 trebuie să țină seama de acest criteriu de cofinanțare. Și asta e o discuție politică pe care o vom avea pe viitor, o discuție aprinsă. Deci trebuie să vedem dacă vrem ca aceste noi perspective financiare să acopere și aceste zone. Cofinanțarea este un obiectiv clar al tuturor uh, politicilor care sunt dezvoltate. Și știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Știm care sunt riscurile politice ale unor astfel de decizii politice. Și, doamnă președinte, nu cred că trebuie să, ne, să, să, să, vorbim la nesfârșit. Am evocat deja toate punctele importante, așa cum au făcut-o și membrii comisiei noastre. Au fost exprimate idei foarte interesante. Poate că un sfat ar fi interesant. Poate că ar fi bine ca cei care nu au putut să fie astăzi prezenți din diferite motive ar fi bine să beneficieze de, uh, de, de, de ideile exprimate în această ședință. Poate că am putea, cu ocazia ședinței următoare, să uh, uh, preluăm aceste idei. Doresc să mulțumesc și Comisiei Europene pentru intervenția sa. Um, știm foarte bine care este ideea, care este opinia Comisiei în ceea ce resursele proprii. Noi avem și noi propriile noastre concluzii pertinente și, în final, închei, așa cum am spus, încă de la bun început trebuie să vedem unde vom merge cu aceste inițiative port drapel, unde vom include cei 57% din bugetul european care lipsesc din aceste inițiative. Și s-a dat un exemplu clar. Uniunea Europeană a Inovației. Atunci, cum putem include acest lucru într-o inițiativă port drapel? Iată, elemente fundamentale cu care va trebui să ne uh, confruntăm în comisia noastră SURE în lunile ce vor urma. Deci, insist asupra legăturii care există între obiective și buget. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați propus continuarea acestei discuții data viitoare, însă eu insist să nu facem decât, să nu purtăm decât o discuție foarte scurtă, să nu permitem tuturor celor care n-au fost astăzi de față să intervină data viitoare, pentru că nu ne vom mai respecta calendarul în acest caz. Cred că am uh, lucrat eficient. Am ajuns la punctul 6, diverse. Dann ähm, nur noch das dass wir ähm, den dacă nu sunt comentarii, vă spun doar eu ceva, uh, și anume că data următoarei reuniuni va fi 28 octombrie, tot într-o joi dimineața. Inițial trebuia să ne întâlnim și în după amiaza aceleiași zile, și asta pentru că am considerat că va, am crezut că va trebui, va fi nevoie de o audiere. Însă, între timp, am stabilit că audierea va avea loc în noiembrie și prezența astăzi arată că nu va fi nevoie de o ședință joi după amiază. Nu e vorba doar de faptul că două grupuri sunt în deplasare în zile de studiu, însă sunt 13 membri, un grup mare, care un grup mare care are 13 membri și supleanți, dintre care doar 3 sunt de față. Apoi vicepreședintele Parlamentului, care este, face parte din grupul meu. Nu e vorba doar de faptul că anumite persoane sunt în deplasare. Cred că puteți transmite acest mesaj. Nu o să cruț grupul meu. Salvador, cred că ideea ta e una bună. E bine să dăm colegilor șansa de a participa la discuții, însă nu cred că e cazul să organizăm încă o discuție, dezbatere la fel de lungă, pentru că nu ne permitem acest lucru din punct de vedere al timpului. Ne vom opri deci pe, la 12.30 pe 28 octombrie. Anulăm ședința de după amiază. Vă